Good morning, colleagues, petitioners, guests. Bună dimineața tuturor. Bun venit la reuniunea de dimineață a comisiei noastre. Și pe măsură ce vă așezați, o să vă informez asupra rezultatelor uh, ședinței coordonatorilor de ieri după amiază. Aș vrea să vă rog să luați loc uh, în liniște, ca toată lumea să poată să mă audă. În primul rând, solicitarea grupurilor privind uh, agendele ulterioare, agenda uh, pentru 30 mai a fost aprobată cu unele modificări. Acum, uh, un lucru mai important despre petițiile privind Brexit. Le vom discuta pe 21 iunie, ceea ce va permite și includerea constatărilor din uh, um, audierea din 11 mai privind Brexit și, de asemenea, vom amâna audierea privind uh, Uh, restabilirea încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană pe ziua următoare. Asta ne va permite să ne ocupăm de cât mai multe petiții Brexit cât este posibil și să utilizăm practic aproape toată ziua pentru acest subiect, pentru ca participanții să poată să ajungă la, să aibă timp să ajungă la Bruxelles. De asemenea, ne vom ocupa și de petițiile Brexit, din 2017, cele recente, unele dintre ele sunt foarte, foarte recente, le vom uh, aplica procedura de urgență pentru a le rezuma și pentru a le pregăti pentru Eh, data de 21 iunie. Acum, în ceea ce privește rapoartele și avizele, trebuie să vă spun că Comisia mm, Ocupare nu este de acord cu aplicarea regulii 54 în cazul raportului privind implementarea strategiei eh, handicapului la nivel european. După cum știți, eh, am fost foarte activi în acest domeniu coordonatorii mi-au acordat mandatul de a negocia din nou cu președintele Comisiei Ocupare în uh, scopul de a obține aplicarea regulii 54 și până când uh, nu se va rezolva acest conflict uh, de competențe, um, numirea unui raportor este amânată. Apoi, um, recomandările contestate au fost adoptate și, de asemenea, și la solicitările privind um, petițiile, unele au fost închise, la alte rămân deschise. Acum, în ceea ce privește vizitele, avem uh, vi numeroase idei și mă bucur să văd că atâți colegi au decis să, să uh, participe la aceste vizite. Prima va avea loc pe 22-23 mai. Vom merge în Spania. Am adoptat proiectul de program și secretariatul va continua să analizeze posibilitatea uh, includerii unor ședințe cu autoritățile regionale. Am transmis o scrisoare către conferința episcopală spaniolă, cu alte cuvinte, adunarea episcopilor spanioli, solicitându-le o um, întâlnire în cadrul acestei vizite și în cazul în care ne vor răspunde pozitiv, o astfel de întâlnire va fi adăugată pe agenda vizitei. Apoi avem o vizită la Taranto, uh, care va avea loc pe între 17-19 iulie și am aprobat, uh, compozit, uh, am, am aprobat membrii acestei delegații pe care o voi conduce eu însem și apoi vom avea o vizită la Larnaca care este propusă pentru 20-22 septembrie și numele membrilor interesați, uh, cu alte cuvinte, avem dreptul să avem șase membri care să participe la această delegație și patru uh, membrii locali, ex officio. În total, 10 parlamentari pot participa. Prin urmare, dacă sunteți interesați, vă rugăm să vă înscrieți până pe 17 mai. Deci să ne trimiteți numele până pe 17 mai. De deci, șapte vizite și avem și mai multe audieri, o listă de audieri foarte plină pe 21 iunie. Avem așadar uh, audierea privind restabilirea cetățenilor uh, uh, europeni în proiectul, față de proiectul european. După cum v-am spus, avem și un audit din din 21 până în 22 iunie, care să ne permită să... Um, deci am, am amânat această ședință pentru a ne putea um, Uh, concentrat pe petițiile, peti, uh, pe, pe petițiile Brexit. Apoi, pe 4 mai, audiere privind minoritățile sexuale și acolo s-a prezentat uh, um, agenda, apoi uh, o audiere împreună cu Comisia Libe pe 11 mai, o audiere privind persoanele apatride pe 29 iunie, De asemenea, am uh, decis înaintarea unei uh, întrebări orale și sau o rezoluție privind uh, um, contractele pe durată determinată și Comisia Ocupare fiind cea competentă, vom, ne vom adresa lor pentru a decide cum procedăm. Acum, la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Dacă membrii PETI doresc să facă propuneri, ar trebui să facă asta către secretariat până pe 29 aprilie. La diverse avem un singur element și anume un singur subiect, răspunsul la scrisoarea pe care am înaintat-o președintelui Tajani cu privire la votul din plenul din decembrie 2016. Doamna Evi a cerut cuvântul. Si, grazie, președinte. Eu volevo solo... Mulțumesc, doamnă președinte. Mm, doream să revenim la ordinea de zi pentru 21 și 22 iunie. Pentru a vă semnala că uh, confirmasem deja petiția 98-2015 a Simonei Delini cu privire la um, cu privire la îngrijitori. Înțeleg că dorim pe 20 să se discute despre toate petițiile privind Brexit, dar dacă această petiție a fost deja înscrisă pe calendarul uh, lunii iunie, aș vrea ca ea să fie păstrată. Uh, Petiționarea însă și este mm, uh, îngrijitoare, prezența ei mm, nu este mm, nu a fost foarte ușor de obținut, pentru că în calitate de petiționar și în același timp de îngrijitoare medicală, are o, o pre, prezența sa este foarte importantă. Domnul Preda, aș dori să vă rog, dacă se poate, să începem fără întârziere votul, pentru că suntem așteptați și în alte comisii să votăm și toate celelalte lucruri se pot discuta poate ulterior. You're absolutely right. And... Președinta, da, aveți dreptate și am uh, terminat cu Uh, informațiile pe care vroiam să vi le prezint uh, privind reuniunea coordonatorilor și ne vom întoarce la întrebarea dumneavoastră după vot. Bun. Acum trecem la vot privind avizul uh, legat de jurisdicția, recunoașterea și aplicarea deciziilor în, în în aspectele matrimoniale. Amendamentul 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se apro... 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 și 47 împreună pentru, împotrivă, se aprobă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se vom verifica. And we close the vote. Votul s-a închis și se aprobă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 9 și 54 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, verificăm, verificăm. Nu spuneți că nu e adevărat, haideți să verificăm. The vote is open and now it... S-a deschis votul, s-a închis votul. E foarte dificil să vă văd dacă nu ridicați bine mâna. Da, se aprobă. 55, nu, lingvistic 56 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge verificăm. Deschidem așadar votul la 13. And the vote is closed. Votul s-a închis. Se aprobă. Amendment 14. Amendment 16 in favor. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 se respinge. Se aprobă, corectează președinta, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 15 pentru, nu, și la 20 trebuie să votăm, da, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. And now we close the vote. Votul s-a închis. Se aprobă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 23 pentru, președinta se corectează. 30, da, aveți dreptate. Ar trebui să-mi schimb ochelarii. <laughs> Aștia nu mai sunt buni. Deci 30 pentru, împotrivă, abțineri. Se, eh, verificăm. verificăm. Verificăm la 30, vă rog. Haideți să vedem. Este aprobat în mod clar. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, nu, 34 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 36 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 37 lingvistic, 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Și votul final. Votul final electronic, vă rog. Votul s-a închis. Se aprobă. Bun. The whole yes. Okay, so thank you to those of you that, that came only for the vote. Bun, mulțumesc celor care au venit numai uh, pentru vot și continuăm acum. Oh, Chair, are you not grateful for us who are here to do the work? And only for those who came, came here only for the vote? I'm sorry? You thank those who came only for the vote. Ați spus uh, că le spunem la revedere celor care au venit numai pentru vot? Da, îmi pare rău, nu, nu cred că a fost clară gluma mea. I, I, I greeted everybody before the meeting started. Dar am salutat pe toată lumea, spune doamna președinte. Am salutat pe toată lumea înainte să înceapă reuniunea înainte să înceapă ședința. Trecem acum, haideți să trecem la petiția 0172 din 2016 privind reducerea gradului de handicap în comunitatea autonomă Valencia. Marcelo is here. Domnul Marcelo este aici și aș dori să-i rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște pentru a-l putea asculta pe petiționar cu cea mai mare atenție. Înainte de aceasta avem, o întreb- avem și întrebarea din partea Eleonorei Evi. I will, I will, I will just come back to your question. Eleonora, o să Uh, mă întorc la întrebarea ta privind uh, includerea petiției despre care ai vorbit în uh, agenda. Secretariatul a notat solicitarea ta și vom face tot ce este posibil pentru a pentru a vă răspunde pozitiv, dar sigur, având tot interesul să păstrăm toate petițiile Brexit la un loc. Da? Bun. Trecem la petiție. Domnul Marcelo are cuvântul pentru 5 minute. <coughs> Muchas Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, stimați interpreți, instituții și persoane prezente. Mă adresez dumneavoastră încă o dată în numele zecilor de entități care au semnat și au aderat la cele două um, petiții semnate, 1072 um, din 2016 și 1076 Doresc să-i mulțumesc Comisiei PETI pentru activitatea ronică care a făcut totul uh, posibil pentru a ajunge la adoptarea rezoluției în plen în iulie 2016. De asemenea, mulțumesc pentru efortul depus pe lângă Guvernul Regional din Valencia. Față de toate acestea, cum puteți constata, raportul referitor la discrepanța privind datele privind handicapul și citez exact titlul raportului pe care vi l-a trimis Guvernul Regional, dar fără reprezentantul acestea să află aici în sală, recunoaște temeiul poziției noastre. Însă, folosește cele 30 de pagini ale raportului încercând să justifice reducerea din 2002 și 2013 nivelul a 7635 de persoane cu dezabilități, cu alte cuvinte 50% din persoanele care au făcut obiectul unei revizuiri, care sufereau, se pare, de un handicap temporal și care, uh, acum, având în vedere că au trecut 5 ani, trebuie să uh, treacă la un nou control pentru a analiza aceste îmbunătățiri uh, aparente. Noi uh, i-am comunicat Comisiei PETI analiza noastră tehnică. În urma acestei analize, după părerea noastră, concluzia raportului oficial sunt uh, inverosimile și nu sunt dovedite pornind de la justificarea nesolicitată, și anume că nu există malpraxis și rea credință în procesul de evaluare desfășurat de echipele de evaluare, până la afirmarea imposibil de sprijinit pentru oricine cunoaște științele aplicate handicapului, citez, 95% din eșantionul analizat este considerat ca fiind adecvat în procesul de revizuire realizat concluzii care întăresc convingerea unei necesități uh, de a realiza o evaluare independentă care să ofere un răspuns real adaptat actelor normative în sector, atât uh, în ceea ce privește persoanele afectate, cât și în ceea ce privește administrația. Sperăm că Comisia PETI, în urma propriilor concluzii referitoare la raportul uh, primit, va lua măsurile necesare. Pe de altă parte, analiza noastră, pe care de altfel am trimis-o și guvernului din Valencia, oferă la sfârșit o soluție juridică fezabilă care presupune concesii de ambele părți pentru ca, cel puțin în următorii 5 ani, să nu mai aducem prejudiciu și frustrări persoanelor afectate. Însă guvernul valencian, în uh, ziua 4 a acestei luni, ne-a confirmat rezoluțiile oficiale anterioare. <clears throat> în acest fel se închide această problemă. Fața blocajelor cu care ne-am confruntat, pe data de 20 aprilie am denunțat cazul în fața procuraturii din Valencia, pentru că raportul Guvernului Regional aduce atingere principiului egalității. Dorim să prezentăm acest caz în fața autorităților naționale competente, inclusiv instanțele. De altfel, studiul solicitat în 2015 de PTI, Direcției Generale de politici interne referitor la funcția de protecție a PETI în ceea ce privește aplicarea Convenției ONU referitor la drepturile persoanelor cu handicap. Credem că concluziile acestui studiu n ar fi ajutat cu petiția noastră care, așa cum afirmă Comisia Europeană, atrage atenția asupra celor patru articole um, constitutive ale Uniunii Europene. Noi nu cerem armonizarea legislațiilor practice naționale. În urma acestei comunicări, concluzia era una previzibilă. Comisia Europeană nu poate interveni, însă PETI poate interveni și a făcut de altfel acest lucru, a intervenit față de guvernul regional în urma petiției noastre. De altfel, plenul Parlamentului European, pe data de 7 iulie, la punctul 172 al rezoluției, îi cere Comisiei PETI să supravegheze cu grijă diferitele politici legate de politica privind uh, persoanele cu handicap. De asemenea, atrage atenția instanțelor uh, naționale și europene. Noi vom continua să încercăm să găsim o soluție pe calea amicabilă, așa cum uh, încurajează ONU și Comisia Europeană. Reluăm în petiția noastră faptul că persoanele vizate se simt uh, furate, se simt private de un drept fundamental. E vorba de un furt care se produce în temeiul unei discriminări instituționale, așa cum afirmă studiul în 2000, realizat în 2015. Acest, uh, această situație aduce atingere statutului lor de persoane cu handicap. Sper că am reușit să vă transmit uh, cererea noastră de ajutor pentru a putea în acest fel primi dreptate și reparații dacă se poate. Am încercat să rezolvăm problemele noastre înainte de a ne adresa dumneavoastră. Am, uh, ne-am adresat justiție știind că o persoană cu handicap din 100 se adresează justiției. Dar știm că Comisia PETI um, deschide noi căi pentru că încearcă tot timpul să atragă atenția asupra celor căi insidioase prin care se încearcă să se priveze de drepturi persoanele cu handicap. Președinta, îmi cer scuze. Foarte bine. Doream să vă reamintesc că aveați doar 5 minute la dispoziție, ați uh, folosit 7 minute, eu în aștept o zi lungă. Haideți să trecem acum la reprezentanții guvernului uh, din Valencia, domnul Antonio Raya Alvarez. Vă urez un călduros bun venit Vă aflați pentru prima dată în rândul comisiei noastre, am primit documentele necesare. Vă dau acum cuvântul pentru, haideți să spunem, trei minute. Bună ziua tuturor! În primul rând aș dori să-mi exprim aprecierea față de domnul Julian Marcelu și celelalte persoane prezente. Dânsul sugerează că între anii 2012 și 2013 în Comisia Valențiană s-a revizuit cadrul general aplicat persoanelor cu handicap cu obiectivul de a reduce drepturile acestora și, în consecință, prestațiile pe care, uh, la care ar fi avut drept în consecință. Față de toate acestea, trebuie spuse următoarele. În primul rând, comunitatea valenciană nu are autonomia necesară pentru a modifica în mod independent criteriile tehnice folosite pentru recunoașterea gradului de handicap. În al doilea rând, Comunitatea Valențiană, așa cum afirmă și Ombudsmanul European, este um, comunitatea care are un reprezentant din Parlament răspunzător pentru vegherea la respectarea drepturilor persoanelor cu dezabilități. Am făcut o anchetă în acest caz. În, 2015, în 2014, în decembrie, concluzia a fost că nu se poate afirma niciun fel că acțiunile guvernului regional ar fi încălcat în vreun fel drepturile recunoscute în Constituția spaniolă și în statutul autonomic uh, persoanelor cu dezabilități. În al treilea rând, la nivel parlamentar, Camera Autonomă a Comunității Valențiană, Les Corts Valencians, a respins o propunere nelegislativă din partea socialiștilor care ar fi solicitat anchetarea acestor uh, presupuse discriminări. În al patrulea rând, Departamentul Administrativ pe care îl reprezint, organul suprem de gestiune a um, cazurilor de dezabilități și având în vedere schimbarea de atitudine a guvernului actual față de guvernul anterior, în scopul clarificării oricăror ele ar putea exista, și față de acuzațiile aduse, începând din iulie 2015, s-a lansat un proces de revizuire pentru a putea identifica dacă s-a produs într-adevăr uh, o discriminare față de persoanele cu dezabilități în anii amintiți. S-au organizat numeroase întâlniri cu entitățile răspunzătoare de denunț pentru a ajunge la o, o înțelegere. Trebuie scos în evidență că numeroase din entitățile care la momentul respectiv au adresat petiția Parlamentului European au comunicat în scris entității noastre faptul că aceste acuze nu ar fi fost pertinente. De asemenea, multe din entitățile care au semnat petiția inițială nu au participat la niciuna din întâlnirile pe care noi le-am convocat. În ceea ce privește ancheta realizată, aș dori să vă spun că, în primul rând, s-a analiza, s-au analizat aproape 1000 de dosare fără a se fi constatat nimic semnificativ. În fața insistenței denunțătorilor, am continuat cu ancheta în ciuda prejudiciului adus acelor persoane care solicită revizuirea dosarelor lor de handicap, care în acest fel își văd um, această analiză amânată. <clears throat> s-a produs o retrogradare la uh, eșantionul de handicap anterior doar în patru cazuri. În uh, intervalul amintit s-au făcut 34.192 de revizuiri a cazurilor de uh, handicap. În urma evaluărilor analizate, 14% din persoanele vizate au făcut obiectul unei reduceri a gradului de handicap. Au trecut într-un eșantion inferior de handicap, așadar. 29% din aceste persoane au trecut la un eșantion superior și au dobândit prestații suplimentare. Prin urmare, în urma anchetei realizate de administrația pe care o reprezint, s-a constatat că nu a existat nicio discriminare în ceea ce privește evaluarea gradului de handicap cu obiectivul de a reduce gradul acestui handicap. Pentru a conchide, doream să vă scot în evidență că instituția pe care o reprezint se află în continuare la dispoziția persoanelor care au semnat petiția, cât și la dispoziția Parlamentului pentru orice clarificări. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. And now I turn... Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul uh, Comisiei, reprezentanților Comisiei, domnul Șurubart, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc reprezentanților uh, petiționarilor uh, spanioli și reprezentanților autorităților locale din Spania. Am avut deja o reacție la această petiție în conformitate cu prerogativele pe care le are Comisia Europeană în speță. Sistemul de securitate sau asigurări socială și tot ce înseamnă ajutoare uh, și contribuții, statutul uh, de handicap, uh, toate țin uh, de statul membru. Comisia nu are puteri de acțiune în acest domeniu și toate astea au fost reamintite aici. Ce facem noi, în schimb? Încurajăm statele membre să facă reforme pentru a îmbunătăți mai bine, a îmbunătăți, a ținti și a schimba în bine statutul acestor persoane. Apoi, în vreme de criză, să se promoveze și mai mult incluziunea socială. De asemenea, avem o strategie europeană în domeniul dizabilităților, iar în cadrul semestrului european arătăm uh, care sunt problemele cu care se confruntă statele membre Uh, în acest domeniu. Cetățenii ni le sesizează, ni le semnalează. Am primit o serie de plângeri din partea cetățenilor. Ei se plâng așadar de o serie de situații și de discrepanțe între diferitele regiuni în, în legătură cu acest gen de probleme. Exemplu, în acest uh, semestru european Rapoartele de țară sunt deja finalizate pe 2017, le avem așadar, așadar și în legătură cu Spania, în raportul respectiv, Comisia a arătat că inegalitățile în legătură cu parcursul de carieră persistă între regiuni, în ciuda faptului că există o serie de uh, resurse afectate acestor problematici. Vreau să vă atrag atenția a ceea ce spunem noi în raport, și anume proporția persoanelor recunoscute cu handicap și care primește ajutoare variază foarte mult de la o regiune la alta, între 20, mai puțin de 20% și până la 100% pentru cei care depun astfel de cereri. Deci mari discrepanțe. Încurajăm așadar statele membre să îmbunătățească situația. Am luat notă de ceea ce ne spun cetățenii în plângerile lor și în petiția aceasta și, pe de altă parte, ONG-urile și alți membri ai societății civile ne semnelează de asemenea astfel de situații. Noi încercăm să îmbunătățim situația în cadrul și perimetrul nostru de acțiune, dar încă o dată să nu uităm nicio clipă de subsidiaritate și proporționalitate Astfel, în uh, Uniunea Europeană putem să acționăm, dar numai în măsura prerogativelor care ne sunt acordate. Vă mulțumesc foarte mult pentru această poziție extrem de clară, pe această petiție și, de asemenea, pentru că sunteți uh, partizanii unii uh, atitudini pozitive și încuraja statele membre să facă mai multe. Vreau uh, să dau cuvântul colegilor, mai ales colegilor de la PETI și apoi, bineînțeles, uh, și să dau cuvântul și altor colegi din Parlament care nu sunt din Parlament. Doamna Albiol, în primul rând. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc de asemenea și petiționarilor pentru că se află astăzi alături de noi, din nou și n-au atras atenția asupra acestei situații, asupra acestei nedreptăți care s-a înregistrat în comunitatea veneziană. Acolo, ani lungați, ne-am aflat uh, mult uh, în urmă în ceea ce privește aplicarea legislației naționale referitoare la persoanele cu handicap. S-ar putea spune chiar că asistăm la un adevărat boicot. Um, au existat întârzieri în aplicarea uh, acestei legislații. Persoane cu dezabilități au trebuit să aștepte ani, în primul rând, pentru a vedea cererile lor procesate um, pentru ca ulterior să primească um, ajutorul solicitat. Persoane care um, așteptau, au murit chiar așteptând. Iar acest boicot, acest haos la care am asistat anul îndelungați, este situația asupra, cărora, asupra căreia petiționarii ne atrag atenția. De multe ori persoanele care um, a căror stare de sănătate înregistră o ameliorare, uh, sufereau o diminuare a gradului lor de handicap și o diminuare în consecință a prestațiilor de care beneficiau. Guvernul național a fost foarte critic față de această situație la momentul respectiv. E adevărat că lucrurile s-au îmbunătățit între timp în Comunitatea Valenciană, însă în ceea ce privește această situație punctuală de reducere a gradului de handicap, nu am asistat la o îmbunătățire a situației. Iată de ce considerăm că această petiție este cât se poate de pertinentă. E adevărat dacă anumite lucruri s-au îmbunătățit, aici însă nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire și, într-adevăr, Comisia Petit trebuie să analizeze situația și să le ofere un răspuns petiționarilor. Vorbim de discriminarea persoanelor cu dezabilități, vorbim de drepturile omului, de drepturi fundamentale și toate acestea, bineînțeles, sunt protejate de legislația europeană. Avem, prin urmare, competențele necesare pentru a interveni. Nu doream să mă ofer sprijinul petiționarilor și să cer Comisiei PETI să continue uh, să-i ceară guvernului regional din Valencia să rezolve această situație, să analizeze și să repare ce nu s-a făcut bine odinioară și ce astăzi poate fi reparat, pentru ca nimeni să nu se mai confrunte cu această situație de reducerea gradului de handicap fără să se fie înregistrat o ameliorare reală, pentru că e o discriminare față de persoane cu handicap. Mulțumesc! Thank you, Mr. Terica Bras. Domnul Terica Bras. Mulțumesc. președinte. Marcelo, Îl felicit pe domnul Marcelo pentru felul excelent în care a prezentat uh, contextul. De asemenea, trebuie să felicit reprezentantul guvernului uh, comunității valenciane pentru prezentarea domnului, Cred că a prezentat, a făcut o prezentare interesantă. Mă uimește întotdeauna că nimeni nu e răspunzător de nimic, întotdeauna. Comisia spune, nu, nu noi ne ocupăm de asta. Excelent. Guvernul regional din Valencia spune că nici noi, statul e cel care e răspunzător. Eu cred că aici uh, ar trebui să nuanțăm un pic lucrurile. Nu discutăm uh, despre criteriile pe care le decide și le aplică statul. Decidem despre aplicarea acestor criterii. Iată de ce aici guvernul regional din Valencia nu poate să se spere pe mâini, pentru că e răspunzător de această aplicare. Iată de ce revizuirea e atât de importantă. Guvernul regional a recunoscut că exista destul de mult haos și dezordine s-a ajuns să se vorbească chiar de o revizuire necorespunzătoare în anumite situații, existau îndoieli. În ceea ce privește cazurile revizuite, am impresia că de uneori se modificase un număr dublu față de cei care nu suferiseră nicio modificare mi se pare un, un lucru demn de scos în evidență. Înțeleg că poate n-au avut suficient timp, poate n-au avut resurse. Ei bine, puneți aceste resurse. Trebuie scos în evidență că e o chestiune deosebit de delicată, deosebit de delicată, pentru că e vorba de oameni care se află nu doar într-o situație de nedreptate, ci de incapacitate de multe ori. Iată de ce această nedreptate e o nedreptate definitivă, e o nedreptate deosebit de gravă. Iată de ce eu propun să continuăm până la finalizarea acestei proceduri. E adevărat că actualul guvern regional a făcut anumite îmbunătățiri, trebuie să continuăm până la final, până la remediarea atâta cauzelor care au dus la aplicarea greșită a criteriilor, cât și la remedierea efectelor produse, așa cum spunea colega Alviol. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Valina. Bueno, por no repetir, yo creo que los, los... Doamna Valina, pentru a nu repeta cele spuse de colegii care au luat cuvântul până acum, toți au explicat foarte bine despre ce e vorba. Aș dori însă să atrag atenția asupra faptului că Comisia PETI trebuie să mențină deschisă această petiție. Vorbim de drepturile omului, iar Comisia Europeană îmi pare rău. E, așa cum spune Terry aici, practic toată lumea e lipsită de răspundere. Vorbim de drepturile omului, vorbim de discriminare, Și nu doar în Constituția spaniolă se menționează discriminarea, care de altfel e anticonstituțională, așa cum a spus și um, în procuratura. Dacă nu insistăm de aici, de la Uniunea Europeană, pentru apărarea drepturilor omului și pentru a lupta împotriva discriminării, atunci nu știu sincer de ce ne aflăm aici. Faptele sunt clare, s-au redus uh, grad de handicap, uh, Așteptările sunt nesfârșite, vorbim de persoane cu dizabilități care de multe ori când uh, primesc o soluționare pentru dosarul lor, deja au murit. Mi se pare inacceptabil în uh, secolul 21, iată de ce această petiție trebuie să rămână deschisă. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Rodriguez Pineiro Fernandez. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte și eu doresc să încep prin a îi recunoaște petiționarilor, petiționarului și asociațiilor pe care reprezintă efortul depus și faptul că a păstrat uh, deschis un caz care merită toată atenția noastră. Aș dori să mulțumesc și reprezentantului Guvernului Regional pentru intervenția dumnealui. Pe mine vorba de rezolvarea acestei chestiuni, una foarte delicată, pentru că vorbim, bineînțeles, de oameni, însă, așa cum recunoștea reprezentanta comisiei, e adevărat că um, e, poate fi vorba de o situație deosebit de vulnerabilă în care se află aceste persoane care suferă de dizabilități. Înțeleg îndoielile care ar putea exista când vine vorba de aplicația legii, de aplicarea legii, pentru că, e adevărat, uh, în comunitatea valenciană, în timpul guvernului popular, legea națională nu fusese apreciată și nu uh, fusese una prioritară în ceea ce privește aplicarea. Doresc să scot în evidență greșelile făcute, dar și efortul depus de, de guvernul regional. Trebuie să înțelegem care sunt competențele care revin fiecărui nivel al administrației. Uh, Comisia Europeană, cred că înțelegem cu toții, nu putea să intervină din cauza principiului subsidiarității. Statele membre, comunitățile autonome sunt cele care dețin competența în acest context. Reprezentantul Guvernului Valențian a făcut trimitere la criteriile tehnice. Nu comunitatea autonomă este cea care le stabilește, ci statul. Ești cere comisiei, având în vedere că recunoaște că în Spania există anumite nedreptăți um, pe care le suferă cetățenii, aș dori să știu dacă a analizat care sunt criteriile tehnice pe care le aplică statul spaniol și dacă acestea sunt corespunzătoare. Pentru că acestea sunt criteriile pe care trebuie să le aplice și comunitatea valenciană. În al doilea rând, cred că guvernul actual a trecut la revizuirea reclamațiilor și uh, cererilor depuse din reclamațiile prezentate de acele persoane care au făcut obiectul unei diminuări a gradului um, de handicap, 1505, 73% au fost corectate, au fost revizite 23%, 26% dintre acestea au trecut la un nivel superior de handicap și 11% la un nivel inferior. Ideea e că s-a făcut o analiză formală a aplicării acelor criterii, iar rezultatele uh, au fost um, au, um, au fost în jos, practic, pentru că s-a înregistrat o ameliorare a stării de sănătate a celor persoane. Eu cred că trebuie revizuite toate cazurile, nu se poate analiza doar un, șen, un, un eșantion oricât de reprezentativ ar fi acesta, într-adevăr, anumite situații au suferit modificări. Iată de ce o revizuire personalizată este cea adecvată. Guvernul Valencian a finalizat revizuirea acestor solicitări și a constatat că modificările făcute erau pertinente Trebuie așadar să avem încredere în, aplica- în felul în care au fost aplicate aceste criterii, pentru că acum la guvernare se află un guvern care dorește să modifice greșelile care s-au produs în trecut. Important este ca persoanele care suferă de handicap să beneficieze de ajutorul care le revine. Mulțumesc foarte mult, nu mai am vorbitor pe listă. Așa că dau cuvântul din nou uh, domnului petiționar, domnul Marcelo, aveți cuvântul din nou. Încă două minute puteți să Dați o replică. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori să spun în primul rând că continuă să fie neclară diferența între handicap și dependență. Noi vorbim doar de handicap aici. Iar această neînțelegere s-a produs și în această sală și se produsese și înainte. Haideți uh, să clarificăm aceste idei cu toții. Uh, în al doilea rând, noi nu uh, punem sub semnul întrebării criteriile tehnice. n ar plăcea ca Comisia Europeană să intervină nu doar când vine vorba de Spania, ci și când vine vorba de celelalte state. În al treilea rând, în ceea ce privește celelalte chestiuni, uh, procuratorul este cel care se va pronunța. Rămâne de văzut dacă avem dreptate sau nu, dacă s-a întâmplat ceva sau nu. Iar în ultimul rând, e clar că noi aici nu venim să ne angajăm într-un exercițiu retoric. Fiecare își îndeplinește misiunea oricât ar fi de plăcută sau mai puțin plăcută. Cu toții însă avem nevoie să vedem pentru a crede. Iar noi considerăm că Peti și-a asumat un, un rol tot mai eh, proeminent în eh, cadrul european pentru persoane cu handicap, iar acest cadru în curs de formare va trebui să țină cont de articolul 33 al Convenției ONU, pe care o cunoașteți foarte bine, care vorbește despre felul în care se îndeplinesc aceste criterii generale. Noi insistăm e nevoie să vedem pentru a crede. Îi cerem Comisiei PETI să-și respecte promisiunea și să facă tot posibilul pentru a vedea dacă într-adevăr se poate face dreptate și dacă se pot uh, repara daunele făcute. Cu toții suntem persoane care îngrijesc uh, oameni cu handicap și cu toții la un moment dat vom ajunge la a suferi de un handicap odată cu vârsta. O ultimă observație ușor nostalgică, pentru, citându-l pe Dürrenmatt, triste vremuri în care trebuie să luptăm pentru ceea ce e evident. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum doresc să vă mulțumesc pentru că and having expressed your concerns and shared your Ați venit până la Bruxelles și ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. Mulțumesc și autorităților din Valencia pentru că ne-au dat o replică cât se poate de argumentată, de documentată și pentru prezența aici. Acum, ca să trag concluziile, cred că trebuie ca această petiție să rămână deschisă, pentru că membrii noștri, așa cum ați văzut, sunt extrem de interesați de acest caz. Este un subiect deosebit de important. Cât privește competențele E bine, am văzut că autorităților spaniole le revine exclusiv această competență, așa cum ne-a spus și Comisia, așa cum știe foarte bine și domnul Marcelo. În aceste condiții nu putem decât să ne exprimăm uh, îngrijorarea noastră profundă în legătură cu acest subiect și de asemenea să încurajăm autoritățile din Spania să analizeze cu atenție situația și să uh, vadă într-adevăr ce se întâmplă cu aceste persoane vulnerabile afectate de toată această situație pe care ne-ați uh, descris-o cu atâta precizie. Aș dori ca uh, aceste autorități să înțeleagă că membrii Comisiei noastre, Parlamentul European, suntem îngrijorați și că urmărim cu multă uh, atenție tot ce se întâmplă în acest domeniu. Doamna Stanovca, da, aș dori să mai adaug ceva să trimitem și Comisiei Ocupare această petiție spre informare. Deci să le trimitem acestora ca să fie și ei informați. Da, este o excelentă idee, așa o să și facem. Și cum sunteți membra la, la Comisia EMPL, o să uh, vă folosim pe dumneavoastră ca și o persoană de acolo care uh, va transmite acest mesaj. Peter, îi mulțumesc foarte mult și președintei care a definit acest conflict politic foarte pertinent, având în vedere normele aplicale, aplicabile în Uniunea Europeană, răspunderea le revine statelor membre. Cu toții cunoaștem problema, le spun însă și petiționerilor că e o, e un maraton. Rog petiționarii să nu cedeze, să continue, să-și promoveze interesele, să lupte pentru interesele lor în Spania. E contradicția tipică. Încercăm, pe de-o parte, să armonizăm Uniunea Europeană, pe de altă parte avem principiul subsidiarității, competențele care le revin statelor membre. Încercăm să facem tot uh, ce putem, uh, să continuăm cu acest subiect de cursă, ling- de cursă lungă, să continuăm și cu Comisia Specializată și le rog, îi rog pe petiționari să nu cedeze și să continue să discute despre acest subiect în Spania. Thank you very much. I Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să mă adresez din nou autorităților din Valencia și să le spun că să nu, nu trebuie să uităm studiul uh, foarte interesant al uh, Comisiei Europene, pe care îl vom menționa, îl vom chiar atașa uh, în răspunsul nostru și scrisoarea noastră către dumneavoastră, ca să fie cât se poate de clar în ce cadru ne situăm cu această problematică. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum următoarea petiție. E vorba de un vechi prieten de-al nostru, un subiect care interesează în cel mai înalt grad petiția 930-2016 privește punerea în aplicare uh, a tratatului de la Marrakesh. Domnul uh, David Hammerstein este aici și reprezintă această cauză, așadar ne bucurăm că v-ați întors aici ca și fost membru al Parlamentului nostru, ca și vechi uh, și actual prieten. Vă mulțumesc că aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Ne găsim uh, într-un punct uh, foarte important sau la o răscruce când vine vorba de negocierile pe tratatul de la Marrakeș. Nu știu dacă Consiliul este prezent în sală. Doamna președinte răspunde. Au fost invitați, dar nu au venit. Da, e destul de dezamăgitor, având în vedere faptul că Parlamentul a adoptat uh, unanim o poziție uh, vis-a-vis de uh, tratatul de la Marrakesh, iar, uh, Marrake- iar uh, Consiliul, pentru a treia oară la rând, uh, nu ne onorează cu prezența la această comisie, deci în primul și în primul rând vreau să regret absența uh, Uh, Consiliului în ciuda invitațiilor repetate de a veni. Vă spuneam, ne găsim la o răscruce cu tratul de la Marrakesh. A început uh, trialogul și în ciuda poziției unanime de la Parlamentul European și în ciuda unei propuneri uh, inițiale foarte bune și pozitive din partea Comisiei, o serie de state membre au poziții destul de îndepărtate de cele exprimate de Parlament și de Comisie și îndepărtate de asemenea de obiectivele acestui tratat de la Marrakeș care vizează cărți uh, în format adecvat pentru persoanele cu deficiențe vizuale. În avizul Comisiei se vorbește despre temeiul juridic al schimburilor de informații Uh, prin intermediul cărților schimb transfrontalier pentru persoanele cu dizabilități. Temeiul juridic a fost găsit, e vorba de, tratatul, de uh, articolul 114 din TFUE. Este foarte sigur, uh, simplu ce se întâmplă. E vorba de piața unică și de derogările legate de aplicarea dreptului de autor. Deci avem temei juridic mă refer la avizul uh, Curții de Justiție, care vorbește despre competențele exclusive de implementare ale tratatului de la Marrakesh, dar mai spune că dacă fiecare stat membru ar alege să implementeze tratatul în mod diferit, asta ar încălca principiile de bază din tratat și ar duce la situații haotice și mari discrepanțe între statele membre uh, exact două elemente Uh, pe care le-a menționat și Parlamentul și uh, Comisia în ceea ce privește compensațiile și disponibilitatea comercială a acestor surse de informații. Exact aici uh, sunt probleme. În ciuda acestei unanimități la Parlament, la Comisie, vreau să vă spun că anumite state membrele pe care le și numesc, Germania, Danemarca și Spania, continuă să uh, solicite acest drept de compensație economică pentru fiecare carte care e disponibilă. 13 euro și 50 de cenți trebuie să fie plătiți de câte ori se dă la dispoziție o astfel de carte. Bineînțeles că dacă ne gândim la relația cu Austria, uh, Germe, Germania spune că uh, ar fi uh, probleme în legătură cu acest schimb de informații transfrontalier prin cărțile respective, dar nu este adevărat. E vorba de o, o sumă extraordinar de ridicată pentru uh, un act uh, tipic non-profit. Iar tratatul a fost negociat tocmai pentru că forțele pieței au eșuat. Cărțile pentru persoanele cu dizabilități vizuale, trebuie spus, nu sunt ceva care să dăuneze cumva domeniului uh, editurilor și așa mai departe, sau dreptului de copyright. Spania mai spune că își dorește compensații economice în acest domeniu, deși niciodată nu a cerut uh, așa ceva atunci când a pus la dispoziție aceste cărți principalei asociații de nevăzători din Spania. Și de ce se procedează astfel? Se mai vorbește și despre um, disponibilitatea comercială a acestor cărți. Aceste țări își doresc uh, un sistem a la carte care practic contrazic uh, litera și spiritul tratatului de la Marrakech. Ce înseamnă această disponibilitate comercială? Dacă o carte este pe piață, nu poți să o împărtășești, să o consulți uh, decât în anumite condiții și cu anumite derogări. Dar Comisia spune că nu trebuie să existe reguli speciale când vine vorba de compensații sau disponibilitatea comercială într-un stat membru, pentru că asta este un obstacol în calea pieței uh, unice. Nu sunt necesare aceste uh, garanții. De ce o organizație non-profit o să facă o copie a unei cărți și pentru o carte care există deja pe piață, asta înseamnă mari uh, probleme și obstacole în condițiile în care cartea există deja la dispoziție într-un loc sau altul din lume costurile cresc pentru aceste persoane, în general persoane vulnerabile, și cresc și incertitudine incertitudinile juridice când vine vorba de ce se poate întâmpla când împrumuți o carte transfrontalier. Adică cineva din Lituania trebuie să fie la punct cu ce înseamnă legislația dacă dă cu împrumut o carte în altă parte. Deci asta uh, este un, un obstacol, un obstacol și ceva care pune piedici în calea aplicării acestui tratat de la Marrakesh și de ce mă găsesc astăzi aici? Vreau să cer Consiliului să respecte textul din considerentul 11 din directivă din legislația respectivă, să respecte apoi părerea Comisiei sau așa vizul Comisiei Europene, a Parlamentului European și al asociațiilor de nevăzători în lumina ă, considerentului 11 din directivă și, de asemenea, Consiliul reprezentând încă 28 de state membre, nu-i așa, pentru că Regatul Unit încă este aici ă, în Consiliul Euro- ă, Uniunii Europene, deși guvernul acestei țări dorește să plece. Sunt încă 28, 28 de state membre care trebuie să înțeleagă că aceste legi trebuie să fie implementate în mod uh, omogen, să nu se creeze obstacole și piedici și lucrurile să fie rezolvate înainte de următorul trialog care va avea loc pe 10 mai. Vă mulțumesc foarte mult. And maybe the best thing we should do now is to ask Margaret. Mulțumesc chiar acum. Uh ar trebui să-i rugăm pe Margaret și pe Peter să iasă din uh, sală și să își sune guvernele. Iar eu o să-mi sun guvernul meu. Mă rog, asta era o glumă. Dar poate că ar fi util să procedăm așa. Vă rog, <laughs> rămâneți în sală, nu plecați. Și acum dau cuvântul domnului Ervert, care reprezintă Comisia Europeană. Thank you very much and also many thanks to uh, David Hammerstein. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, lui David uh, Hammerstein. Uh, și aș dori acum să fac un bilanț al situației din punctul de vedere al Comisiei. Implementarea tratatului este într-un stadiu avansat. Comisia a adoptat uh, o propunere de directivă și de regulament pe 14 septembrie anul trecut, uh, iar uh, negocierile dintre puterile colegiuitoare sunt în curs și au loc chiar astăzi. S-au făcut mari progrese pe aceste subiecte și în ceea ce privește preocupările principale ridicate de domnul Hammerstein, aș dori să reamintesc că propunerea Comisiei nu s-a referit la flexibilitatea pentru testele mm, de piață, uh, flexibilitatea compensațiilor pentru testele de piață pe care le cer acum uh, statele membre. Ce rămâne de făcut, sigur, asta vor decide colegiuitorii, dar uh, sperăm că se va ajunge la un acord cât mai rapid. Și vorbim despre ratificarea tratatului despre care, pe care a menționat-o și domnul Hammerstein, pe 14 februarie s-a confirmat de către Curtea Europeană de Justiție că este o competență exclusiv uh, europeană și sperăm că se va ajunge la un progres și, la, și pe această parte a ratificării. calendarul încă se află la Consiliu, unde este blocat uh, din cauza disputei privind natura competenței europene sau nu. Și repet, Comisia tratează cu cea mai mare seriozitate acest subiect și dorește să se ajungă la o uh, implementare cât mai bună a tratatului de la Marrakesh. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, deschidem dezbaterea. Margaret, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, lui David și mulțumesc uh, comisiei care cred că a fost foarte <clears throat> utilă pe acest subiect pe care ne ocupăm încă din 2009. Și cred că între timp cele două instituții au făcut progrese foarte mari. Și e păcat să vedem modul în care Consiliul, inclusiv uh, propriul meu guvern care care nu Uh, dorește să ofere informațiile care îi sunt cerute atunci când primește solicitări din partea Parlamentului uh, danez, din partea asociațiilor și organizațiilor persoanelor nevăzătoare. Nu iau în seamnă așadar nici pe aceștia. Iar pe 4 aprilie răspunsul pe care l-a primit Parlamentul danez, Comisia Europeană, Comisia pentru Afaceri Europene din Parlamentul danez a fost, uh, din partea guvernului, a fost, uh, ne pare rău, dar nu știam exact uh, ce vreți de la noi. Este absolut rușinos pentru că um, se bucură de majoritate acest subiect și cu toate acestea se facă nu sunt la curent cu el, nu sunt la curent cu protestele din partea organizațiilor nevăzătorilor. Pe 16 martie, Organizația Europeană a Persoanelor Nevăzătoare a trimis un protest tuturor guvernelor. Apoi, în, ulterior, și Organizația Mondială a făcut același lucru. Și cred că trebuie să facem și noi eforturi să ne întoarcem către guvernele noastre, să facem această conștientizare, pentru că ă, dacă vor avea o poziție nefavorabilă drepturilor persoanelor nevăzătoare, asta nu este niciodată pozitiv pentru imaginea unui guvern ci trebuie să-și dea seama de asta. Și piața în sine va ajuta industria editorială. Deci, în loc să să facem aici o, o procedură de natură juridică, haideți mai bine să ne bazăm pe piață, pe instrumentele care există deja, pentru că sunt mult mai ieftine. Iar Consiliul a cerut un calendar foarte, foarte lung de implementare și când au uh, aprobat tratatul de la Marrakech, totuși erau la curent cu ce însemna acesta. Și asta e deja din 2009 și în 2016 Consiliul a cerut uh, Uh, comisiei să vină cu o propunere pentru implementarea a tratatului de la Marrakech. Deci nu există niciun motiv real pentru aceste amânări și acest calendar atât de lung. Cred că este inacceptabil. Trebuie să ne adresăm guvernelor noastre. Nu știu exact care este poziția uh, Uh, guvernului suedez sau uh, știu că problema este în Germania, este în Danemarca, dar nu știu ce se întâmplă cu guvernul francez. Aș vrea chiar să-i întreb uh, care este poziția lor, pentru că cred că ar trebui să organizăm o campanie politică în acest an. Și tu, Peter, spune-i guvernului tău că trebuie să-și asume obligațiile pe care le au față de persoanele cu handicap și persoanele nevăzătoare și nu să favorizeze numai sectorul uh, editorial, sectorul editorilor. Peter Iar. Da, într-adevăr, nu e deloc uh, o imagine bună <laughs> pentru Uniunea Europeană. Dar aici Consiliul este de vină. Consiliul pune bețe în roatele tuturor, în roțile tuturor. <laughs> și în plus uh, mai avem și acest conflict de competențe. încearcă să obțină prelungiri uh, și asta din cauza Germaniei și prin uh, um, sesizarea Curții de Justiție, dar trebuie să ne gândim că avem 28 de state membre, 28 de administrații publice care ar trebui să fie capabile să găsească o soluție și Comisia Europeană la fel. Uh, ea are o poziție foarte apropiată de poziția Parlamentului European și înțeleg, da, trebuie să facem presiuni, o să facem ce putem pe lângă guvernele noastre, dar acest mod de a proceda nu este deloc unul corect și ce ne spune Comisia nu face decât să ne încurajeze Trebuie să vorbim să facem presiuni, să fim deschiși. Acum, cui ne adresăm? Parlamentul European susține cu toată puterea propunerea um, Comisiei Petiții, propunerea petiționarilor, la fel și Comisia Europeană. O să facem o adresă către Consiliu, să le spunem că a venit uh, momentul să se uh, pună la treabă, să nu se mai ascundă în spatele unor uh, chichițe juridice, drepturile de autor, prețul cărților care variază de la o țară la alta. Acestea sunt doar pretexte pentru că nu este vorba decât de probleme limitate la o zonă geografică până la urmă limitată. Așadar, cred că trebuie să vorbim cu Consiliul. Comisia joacă în aceeași echipă ca noi. Noi suntem de partea petiționarului și la fel și Comisia Petiții, deci uh, Consiliul este cel care acum trebuie să acționeze. Mulțumesc! Și eu sunt de acord cu cele spuse de colegii până acum. Într-adevăr, e vorba de o situație în care Consiliul ce face? având în vedere fragmentarea, fragmentarea accelerată a Europei, mai ales când vine vorba de drepturi și de protecția drepturilor, se pune mult acces pe uh, comercial și mult mai puțin pe drepturile persoanelor. Este o tendință. Scuzele nu sunt suficiente, s-a spus. Asta, din februarie 2017, Curtea de Justiție s-a pronunțat. Nici fel de scuză nu mai poate fi invocată pentru a nu Uh, ratifica acest tratat. Întârzierea este cât se poate de mare, ea devine inacceptabilă astăzi și așa cum a spus și colegii, consider că comisia noastră are datoria morală de a acționa uh, de a se afla în prima linie pentru a uh, salvarda niște drepturi sacrosancte care deseori sunt uh, încălcate. Deci suscriu la cele spuse de colegi și sper că da, uh, vom face o scrisoare și către Consiliu pentru a atrage atenția cum că trebuie să se procedeze la ratificarea acestui tratat cât se poate de repede. Vă mulțumesc. David. Mulțumesc, David. Ai cuvântul. Două minute. Mulțumesc. Aici avem o întrebare cheie. Cine are mandatul democratic? Guvernul bavarez uh, s-a întors către Parlamentul Federal din Germania și a cerut să se susțină poziția privind uh, disponibilitatea comercială și, și compensarea. Și acest lucru a fost de trei ori respins. Deci Parlamentul Federal a respins poziția pe care o sprijineau și pe care o, pentru care făcuseră lobby și pe, lângă, pe lângă Parlamentul European. În Italia, în iunie anul trecut, am avut un uh, eveniment în Parlamentul uh, Italian, unde membrii din toate grupurile politice au sprijinit această poziție, care se regăsește și în considerentul 11, inclusiv partidul la guvernare și totuși, de fiecare dată când se întâlnește Consiliul, asumă o poziție diferită. Și atunci, unde este mandatul democratic? Avem nevoie de niște orientări juridice pentru o armonizare a legislației, pentru că fără aceste um, orientări juridice care se regăsesc în considerentul 11, o să fie un haos, o să fie o confuzie totală. Și știți ce o să se întâmple? Uh, ei bine, lucrurile o să ajungă înapoi la Curtea Europeană de Justiție. Dar nu asta vrem de la legislația europeană. Nu vrem ca judecătorii de la Luxemburg să decidă o, pe toate subiectele. Nu. Comisia Europeană a spus foarte clar. Trebuie să transmitem niște mesaje clare către statele membre ca să știe cum să aplice aceste legi. Vorbim despre un drept de bază Și dacă legislația nu este clară, va trebui să facem un apel nu numai la Curtea Europeană de Justiție, dar și la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, care ne va spune clar că nu așa se procedează. Și încă un lucru. Unul din argumentele împotriva poziției Parlamentului și Comisiei ar fi că contrazice memorandumurile de înțelegere care au fost uh, semnate între organizațiile persoanelor uh, nevăzătoare și industria editorială. Nu e adevărat, nu este niciun fel de uh, interzicere a uh, nu există niciun fel de contrazicere a acestei posibilități de a avea acorduri voluntare și de a avea memorandumuri de înțelegere pentru furnizarea de cărți și publicații uh, adaptate persoanelor nevăzătoare. Și genul acesta de amenințări, că dacă nu uh, facem așa, nu mai cooperează cu noi, nu sunt deloc viabile. Acum, peste 30 de țări din întreaga lume au ratificat deja și implementează tratatul de la Marrakesh. Majoritatea acestor țări se află în America Latină, Africa și Asia și cred că și Canada. Cu toate acestea, marea majoritate a cărților în limba spaniolă, în engleză, în germană și în franceză, deci în principalele limbi în care citesc oamenii, se află în uh, Uniunea Europeană. Tratul de la Marrakech va fi, nu va fi deloc util dacă Uniunea Europeană, deci nu va servi la nimic dacă Uniunea Europeană nu devine parte a acestuia. Este mesajul pe care vreau să-l transmit Comisiei Petiții, cerând să se transmită o adresă în care se spună clar că se dorește sprijinirea considerentului 11 către uh, membrii reprezentanțelor permanente. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, mulțumesc David și pentru uh, Um, rezistența cu care lupți uh, până la capăt. Cred că cuvintele spuse de reprezentantul Comisiei au fost foarte pozitive uh, cu privire la posibilitatea de a se ajunge la un acord și cred că chiar în prezent uh, Uh, și cred că chiar în prezent are loc un, uh, o negociere și poate de aceea reprezentantul Consiliului nu este aici, ci este acolo. Deci haideți să rămânem pozitivi. Cred că ceea ce putem face este să trimitem această scrisoare, însă mi se pare ciudat să o trimitem uh, și țărilor sau reprezentanțelor permanente care sunt deja pentru acest uh, subiect. Cred că ar fi mai bine să-i, uh, să țintim direct către cei care s-au manifestat împotriva ratificării. David, într-adevăr, există țări care au o poziție mai dificilă, cum este Germania, Danemarca, Italia, Regatul Unit și chiar dacă în trecut uh, avea o poziție pozitivă um, despre ratificare și implementarea tratatului de la Marrakesh, acum chiar și Spania pare să fie împotrivă. Președinta, personal cred că o scrisoare ar fi mult mai uh, fermă dacă ar ținti direct către aceste țări. În loc să trimitem o scrisoare generală către toate reprezentanțele permanente, inclusiv uh, și către cele care nu sunt atât de. Um, care sunt, care sunt împotrivă. Margaret, o mică observație. Acum aceasta este poziția oficială a Consiliului, nu? Și am participat la ultimul trialog și am văzut că la Consiliu se dorește să se rămână pe această poziție. Și atunci, cred că trebuie să trimitem această scrisoare Consiliului spunând că suntem conștienți uh, care sunt țările care pun probleme, pentru că nu e niciun secret, știm asta și din diferitele noastre parlamente naționale. Pentru că poziția generală a Consiliului este una proastă. Președinta, da, este, președin, este mm, poziția majorității, însă știm foarte bine care sunt țările care ridică problemă. Ok, haideți să facem așa, că scriem o scrisoare pentru toate țările, pentru toate reprezentantele permanente în Consiliu, pentru a arăta că avem nevoie de sprijinul lor. Mulțumesc, Margaret. Bun, așa procedăm, David. Și succes în continuare, nu renunțați. Uh, mulțumesc, Cecil, nu vom renunța. Mulțumesc. Mulțumesc că ați venit și rămânem uh, în uh, contact. Trecem la următorul punct, petiția 986 privind recunoașterea dizabilităților civile și a handicapurilor în cadrul calificării științifice naționale ca cerință preliminară pentru examenele de admitere la universitate. Petiționarul nu este aici, de aceea îi dau cuvântul doamnei Ciora de la Comisie. Thank you very much, uh, Ms. Chair. Uh, so, indeed, uh, we... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, Comisia a reacționat la petiționar în primul rând, educația este o competență ce ține de statele membre. Asta înseamnă că noi am reacționat, uh, în primul rând, spunând că Comisia nu poate interveni în acest caz. Nu există în realitate nici uh, o legislație europeană în acest sens. În primul rând, există Convenția ONU privind drepturile la persoanelor cu dezabilități, articolul 24 se referă la educație. Convenția a fost ratificată atât de Uniunea Europeană cât și de marea majoritate a statelor membre, inclusiv Italia. Italia trebuie să ofere acces la educație inclusivă pentru toți elevii cu dezabilități. Noi, Comisia, dincolo de Convenția ONU, disponeam ca act legislativ de directiva privind egalitatea de șanse la angajare. În 2008 doream să extindem această directivă și să introducem aici și învățământul. Parlamentul și-a dat consimțământul, însă din 2008 se poartă în continuare discuții la Consiliu în acest sens. Ce înseamnă? Yet of this extension of uh, the Equality Directive. Că anumite state membre nu erau pentru extinderea acestei directive. Iată un prim element de care dispunem și îi comunicăm petiționarului acest lucru. În al doilea rând, vorbim de Convenția 1. Ce facem, de fapt, cu Convenția 1? Le spunem statelor membre, că trebuie să prezinte rapoarte periodice Comisiei ONU privind drepturile persoanelor cu dezabilități. Cu alte cuvinte, la fiecare 4 până la 6 ani. Anul trecut, Italia, în iunie 2016, a prezentat un raport referitor la felul în care Italia aplică această convenție. Comisia a reacționat a patru luni după aceea, a venit cu o serie de comentarii, a reacționat și în ceea ce privește articolul 24 referitor la educație. Observația, una din observațiile făcute era ca învățământul inclusiv să devină și mai inclusiv. Existaseră observații din partea entității naționale din Italia care monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu dezabilități una din observații pe care am să o citesc, deși petiționarul nu este în sală, și anume că Comisia ONU recomanda părții Italiei să vină cu un plan de măsuri, cu un calendar specific și obiective specifice pentru a se asigura că învățământul în general și um, centrele de învățare sunt uh, adaptate și sunt sigure. Petiționarea ar putea proceda în două feluri aici. În primul rând să ia legătura cu Observatorul Național. Nu știu dacă petiționarul a făcut acest lucru. <clears throat> Acesta este răspunzător de monitorizarea Convenției ONU și a aplicarea acesteia în Italia. Și în al doilea rând, dacă petiționarul a făcut, a luat deja legătura cu autoritatea națională și a puizat resursele naționale, atunci Petiționarul are dreptul de a scrie o comunicare Comisiei ONU privind drepturile persoanelor cu dezabilități. Există posibilitatea așadar de a interveni la nivel național și iată ce am, i-am, l-am sfătuit pe petiționar să facă. Mulțumesc, ca cuvântul membrii. Eleonora. Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și în acest caz ne aflăm într-o situație de discriminare evidentă vis-a-vis -vis de persoanele cu diverse handicapuri și dizabilități. Nu înțeleg, nu înțeleg cum și în, în acest caz o directivă menționată împotriva discriminărilor poate să fie blocată din 2008 încoace la Consiliu din pricina absenței unei poziții comune, o directivă care tocmai are ca obiectiv uh, asigurarea unui tratament echitabil într-un domeniu altul decât uh, cel al ocupării, care știm bine sub ce directivă cade, deci este ceva ce ar trebui să acopere o lacună foarte semnificativă pe planul Uniunii Europene, este vorba de domeniul educației. Așadar, mi se pare cât se poate de aiuritor și de neconceput modul în care și în acest caz problema tot de la Consiliu vine, tot din lipsa unui acord între statele membre, în ciuda uh, numeroaselor poziții din partea Parlamentului nostru. Avem și o rezoluție cât se poate de recentă din martie anul acesta care vizează egalitatea de tratament uh, între bărbați și femei în Uniunea Europeană, când încă o dată se face un apel uh, către Consiliul European pentru a se ajunge la o poziție comună. Uh, Iată cum Parlamentul European este încă o dată bagiocorit, nu îi se recunoaște în niciun fel rolul, mesajele sale, cererile sale sunt ignorate, tot ce dorim noi să facem nu pare să fie luat în considerare. Iar soluțiile propuse de comisie când vine vorba de caz, cazul acestei specific, specific acestei petiții sunt uh, soluții interesante. Cu toate acestea, consider că comisia noastră, comisia PETI, trebuie să se exprime, poate să o facă tot printr-o scrisoare, eventual, pentru a repeta poziția noastră ca Parlament European, pentru a încerca să deblocăm situația cu o directivă blocată de atâta amar de vreme și care încalcă dezideratele cetățenilor noștri. Iar cât privește Italia, țara arătată cu degetul în această petiție. Aș dori ca și în acest caz să transmită o scrisoare guvernului italian pentru a ni se da informații actualizate, pentru a se exprima o poziție clară, pentru că nu mi se pare posibil ca o astfel de directivă să fie blocată și să permită aceste discriminări flagrante în domeniul educației într-o țară precum uh, Italia. Vă mulțumesc foarte mult, Peter Iar. ar trebui să fim și un pic sinceri. Pentru că mai când vine vorba de învățământ, situația e una foarte complicată. Nu doar statele membre sunt cele răspunsătoare de învățământ, de pildă în Germania și guvernele regionale. E o structură destul de complicată. Avem destulă competență aici la PETI, dar în uh, mod obișnuit comisiile de specialitate ar trebui să se ocupe de acest subiect. Trebuie să înțelegem și cealaltă parte. Există reticențe de partea um, guvernelor federale și regionale, cum că în ceea ce privește legislația cu caracter obligatoriu s-ar putea înregistra em, um, excese. Se spune că în școli, de pildă, trebuie să există scaune adaptate pentru copiii cu dezabilități. Mi se pare logic, însă ne aflăm acum în situația în care sunt mai multe scaune de acest fel decât copii cu dezabilități. Dacă lucrurile merg prost, atunci um, cetățenii ne spun de ce ați uh, pus un scaun de acest fel care costă 100.000 de de euro pe care nu-l folosește nimeni ani de-a rândul. Este un domeniu foarte complicat și aș ruga Comisia de Specialitate să intervină să vedem cum putem găsi o soluție. Analizarea europeană întotdeauna o idee bună, dar trebuie să țină cont și de specificitățile fiecăruia. Iată de ce trebuie să găsim uh, o normă care să poată fi aplicabilă și în practică. Comisia poate și să vină cu amenințare și să spună, dragă state membre, dacă nu sunteți gata să intrați într-o discuție constructivă, atunci, dintr-o uh, directivă, trebuie să facem un regulament. O directivă uh, e bună, lasă mai multă marjă de manevră statelor membre și regiunilor. Am putea să facem uh, un seminar de o săptămână din acest subiect. E un subiect foarte, foarte complicat. Există o legătură cu cazul anterior, de asemenea, așa nume că directiva antidiscriminare, am putea spune că e în continuare în uh, discuție la Consiliu. Adevărul e că e blocată la Consiliu. Acesta este adevărul. Ce am putea să facem? Să trimitem o scrisoare, așa cum a propus Eleonora, guvernul italian și să-i cerem să ia inițiativa și să deblocheze situația la Consiliu referitor la întocmai această directivă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, și pe bună dreptate, Comisia a scos în evidență că nu poate interveni în uh, situația de față. Nu există nicio legislație europeană referitoare la cazul deschis de petiționar. Ce putem face? Am putea să-i trimitem o scrisoare petiționarului și să-l invităm să-și prezinte cazul Observatorului Național care sprijină victimele discriminării și care monitorizează aplicarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dezabilități, așa cum a propus de altfel și Comisia Europeană în concluziile sale. Iată ce am putea face. după care să trimitem petiția, pentru că e o competență la nivel național. Le trimitem o scrisoare italienilor, le cerem să deblocheze directiva și încurajăm petiționarul să-și trimită cazul Observatorului Național. Putem proceda în acest fel. Foarte bine, excelent. Acum uh, ne aflăm într-o situație destul de neobișnuită pentru această comisie. Avem 25 de minute până când va sosi Franz Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei. Eu v-aș ruga să părăsiți sala, să vă odihniți, dar să reveniți la 11 fără 5. Pentru că domnul Timmermans e olandez și deosebit de punctual, se va afla aici la 11 fără 5 și mi-aș dori ca toată lumea să fie așezată frumos la ora 11. Bine? O dihnă plăcută și Iarec, ai 20 de minute să bei o cafea, o plimbare sau să stai în telefon. colleagues. Dragi colegi, dragi prieteni, stimate vicepreședinte Timmermans, este o adevărată onoare pentru mine să vă urez bun venit în sânul acestei comisii, comisia dumneavoastră preferată, sper. Vă aflați astăzi aici în cadrul dialogului structural cu Comisia și comisiile parlamentare. Din uh, câte tocmai povesteam, experiența noastră de anul trecut este una excelentă și sperăm să putem continua pe această cale. Bineînțeles, punerea în aplicare a programului Comisiei pentru 2017 și programul de lucru viitor pentru 2018 se află în centrul atenției noastre la ora actuală. După dialog, vom uh, elabora o serie de mesaje cheie pe care le vom comunica conferinței președinților și care vor fi integrate în rezoluția Parlamentului. Am să mă opresc aici, reamintindu-vă încă o dată că sunteți bun venit în comisia noastră. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici. Am să încerc să mă limitez la o introducere cât se poate de succintă pentru a avea suficient timp la dispoziție pentru o dezbatere. Intenția mea este să port un dialog cu dumneavoastră pentru că această comisie este cea mai apropiată de cetățenii europeni, pur și simplu pentru că vă aflați în legătură directă cu cetățenii europeni prin intermediul petițiilor pe care le primiți. Cred că dacă priviți programul nostru nou, există un aspect care vizează cetățenii care îi afectează mai mult ca oricând, și nume Brexit. Brexit va avea un impact asupra drepturilor cetățenilor, din toate punctele de vedere. Și cred că sarcina noastră comună, bazându-ne pe jurământul lui Hipocrate de a face cât mai puțin rău posibil, mai ales cetățenilor, cred că este lucrul cel mai important de care să ținem cont în discuțiile referitoare la Brexit din punctul meu de vedere, și se alinează și la rezoluția adoptată de Parlament. Mizele sunt mari și cred că avem o obligație față de cetățenii noștri să negociem în interesul lor. Sper că până la finele acestei săptămâni să avem un mandat clar și Consiliul European să fi stabilit orientările. Și președintele Juncker a promis că va face tot ce stă în putință pentru a apăra drepturile cetățenilor noștri. Un lucru care nu s-a schimbat de când ne-am întâlnit ultima oară e convingerea pe care o am față de importanța activității comisiei dumneavoastră și angajamentul meu față de comisia dumneavoastră. Sunt comisarul vostru, am afirmat deja acest lucru în trecut și eu voi continua să-l repet și în această dimineață. După ultima noastră întâlnire, i-am trimis o scrisoare președintelui de atunci al Consiliului, ministrul de externe olandez, în care solicitam ca Comisiei PETI să-i se da atenția și respectul cuvenit uh, în timp util. Cred că petițiile lansate de cetățeni reflectă un efort colectiv care presupune un uh, angajament din partea Parlamentului European și din partea unor guvernări naționale și regionale. Noi la comisie îți facem tot efortul posibil pentru ca petiționarii să primească răspunsul, răspunsuri în timp util. Cred că aceasta este una din principalele noastre îngrijorări. Le-am cer colegilor mei să respecte cu mare atenție termenele limită. Și pot să vă spun că în a doua jumătate a anului 2016 am primit din partea dumneavoastră petiții la care am reușit să răspundem în trei luni, în aproape 75% din cazuri. De altfel, în 35% din cazuri am răspuns în două luni sau mai puțin. Um, I understand that. Bineînțeles că e loc și de mai bine. Știu asta și cred că oricum progresele sunt semnificative, dar ne mai rămâne o parte din mandat și nouă și dumneavoastră. În acest sens trebuie să ne bazăm pe relația bună de lucru pe care am avut-o de la început între noi și echipele noastre. Deci e loc și de mai bine, zic eu, dar uh, dacă v-am dezamăgit, uh, vă rugăm să ne spuneți. De câte ori ne-am întâlnit, uh, ați vorbit despre un lucru care vă interesează foarte mult. E vorba de inițiativa cetățenească. Se vorbește mult despre lipsa de conectare între cetățeni și Uniunea Europeană, dezamăgirile legate de proiectul european, insuficiențele acestuia și proiectul european. Acesta este cel care trebuie să fie promovat pentru a răspunde temerilor cetățenilor pentru viitorul lor. Statutul de la Lisabona a introdus uh, inițiativa cetățenească, deci a sporit democrația. Inițiativele de acest gen, așadar, s-au înmulțit pe o serie întreagă de subiecte, dar bineînțeles că nu ne satisface situația actuală. Și vă promit că vom încerca să îmbunătățim situația. Orice opțiune poate fi discutată. Comunicarea Comisiei a avut o abordare cât se poate de practică. E vorba de lucruri precum uh, funcționarea acestui instrument, precum înregistrarea uh, inițiativelor, iar uh, dumneavoastră, într-o rezoluție și un raport anul acesta, ne-ați cerut să fim mult mai activi și vreau să ne ajutați ca împreună să oferim un potențial maxim aceste inițiative cetățenești. Iar uh, atunci când vom avea discursul privind starea națiunii, în ajunul acelui moment, în septembrie, vom veni și cu o propunere legată de revizuirea directivei privind inițiativa cetățenească. Deci suntem deschiși, așteptăm orice fel de scuzați, nu directiva, uh, orice fel de uh, propuneri în legătură cu îmbunătățirea situației actuale. Petițiile sunt un mod de a, pentru cetățeni de a fi uh, mai aproape de Europa, însă unul numai dintre, mod, dintre moduri, pentru că cetățenii s-au obișnuit să-și exprime în fel și chip părerile. Poți să o faci foarte bine de pe canapea, <clears throat> acasă la tine. Poți să-ți exprimi părerea astfel și poți să mai mergi la vot odată la patru ani și asta este bine. Însă, este foarte clar că noi trebuie să înțelegem că cetățenii își doresc să interacționeze și altfel cu Europa. Nu mai putem să spunem că se merge la vot și cu asta basta. Pur și simplu cetățenii își doresc să ne chestioneze neîncetat în legătură cu ce putem și ce trebuie să facem noi pentru ei. Și dacă folosim mai bine internetul, dacă folosim mai bine inițiativa cetățenească, dacă avem mai multe consultări publice, și asta este o cale care merită să fie explorată. O opresc aici deocamdată și bineînțeles că aștept observații și întrebări. Doamna președinte, vă mulțumesc. Ehm, ne bucurăm că regulamentul privind inițiativa cetățenească va fi prezentat anul acesta. Este o veste bună, așadar. Deschid cuvântul, în primul rând, pentru coordonator și apoi pentru ceilalți uh, membri ai noștri. Însă, în prima dată, ia cuvântul domnul Peter Iar. Eh, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Cred că dialogul constructiv cu comisiile parlamentare este o idee excelentă și doresc să vă mulțumesc încă o dată personal că profitați de ocazia de a vă întâlni direct cu Comisia PETI ori de câte ori puteți. Nu e vorba doar de a-i întreba pe cetățeni la fiecare cinci ani prin alegeri ce părere au despre Uniunea Europeană, ci și în, între aceste alegeri. Între alegeri ei hotărăsc dacă Uniunea Europeană e un lucru bun sau nu, iar noi aici, la Comisia Petine, vedem ca un aparat al dialogului. Ne simțim aproape de cetățeni și um, de plângerile lor. Suntem practic cutia unde se strâng aceste plângeri ale cetățenilor. Iată, ceea ce privește observațiile generale, pot să recunosc că colaborarea cu Comisia s-a îmbunătățit, poate să se îmbunătățească și mai mult întotdeauna, însă s-a făcut un pas înainte. La Consiliul European există în continuare rezerve, ne-am dorit o colaborare mai apropiată, mai strânsă cu statele membre, se referă și la activitatea noastră a Comisiei PETI, ar fi bine dacă ar putea fi prezenți la întâlnirile Comisiei PETI, anumite lucruri s-ar putea îmbunătăți în acest fel, însă comisia e întotdeauna prezentă și e la dispoziția noastră. Am trei întrebări. Prima întrebare se referă la Brexit. A spus în introducere că avem, bineînțeles, două grupe la Comisia PETI. În primul rând, cetățenii UE care trăiesc în Marea Britanie, dar avem și cetățeni britanici care la ora actuală se află în statele membre ale Uniunii Europene. Aveți aici propuneri de soluție pentru ambele grupe sau care e părerea dumneavoastră? Mi se pare interesant că cetățeni ai Marii Britanii ni se adresează nouă, vă rugăm ajutați-ne când vine Brexitul. Mi se pare bine. Putem crea o legătură în acest fel și după vremea după Brexit. O a doua întrebare, un alt subiect, e vorba de protejarea minorităților. În noile țări uh, care s-au alăturat Uniunii Europene există uneori impresia că se asigură protecția minorităților, însă aceasta este legată de o cotă procentuală din populație. Și anume X% din populație dacă minoritatea întrunește așadar X% din populație, are dreptul la alegeri, se pot introduce chiar semne de, de circulație în două limbi. În Germania facem o reformă la ora actuală și în Polonia se reformează la ora actuală, se face o reformă a teritoriului anumite comune se cumulează și dispar minoritățile pentru că nu mai întrunesc acea cotă procentuală. Iar uh, de multe ori la Curtea Constituțională îi se um, adresează, se acuză Guvernul Național de o argumentare insuficientă. Acum aici avem posibilitatea de a proteja drepturile minorităților atunci când se încearcă prin niște artificii de statistică să se eludeze respectarea acestor drepturi. Și ultima întrebare. Un alt subiect, încă o dată, complet diferit, îmi cer scuze, e vorba de bunăstarea copiilor în Uniunea Europeană și rezoluția aferentă. În aprilie 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție excelentă și mi-am notat aici trei idei importante unde am rugat sau i-am solicitat Comisiei Europene să ia măsuri doream un uh, număr de urgență pentru cazurile de abuz uh, împotriva copiilor, iată ce doream să introducem. Doream, de asemenea, centre de formare pentru acele cazuri uh, speciale, mai ales cazurile transfrontaliere, pentru a vedea cum trebuie gestionați acestea și, în al treilea rând, cel mai important, doream orientări, doream să cerem Comisiei să elaboreze orientări pentru cetățenii europeni care sunt măsurile instituționale pe care avem la dispoziție când vine vorba de protecția copiilor. Am constatat în Uniunea Europeană că de obicei principala problemă e necunoștința, lipsa de informare. Cetățenii nu cunosc sistemul celuilalt stat membru. Iată de ce spuneam că avem nevoie de orientări pentru a evita asemenea incidente. Comisia e de partea noastră, cu ideile noastre bune sau nu? Care e părerea dumneavoastră? Ce se va întâmpla în viitorul apropiat? După cum vă spuneam, rezoluția a fost adoptată în Parlament în 2016, um, discuția a fost foarte lungă, Comisia PETI a făcut un efort de care suntem mândri. Acum aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you. Well, the social... Mulțumesc foarte mult! Socialiștii sunt absenți, așa că e de cuvântul domnului Marias. Intervenție din sală fără microfon. Vorbesc și în nume propriu și în numele CR-ului, asta este foarte clar. Doamna președinte, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule vicepreședinte Timmermans, în numele CR-ului pentru prezența dumneavoastră aici și cred că prezența dumneavoastră este cât se poate de utilă <clears throat> pentru a îmbunătăți cooperarea noastră cu Comisia Europeană. Aș dori să vă spun că petițiile pe care le primim noi arată în ce măsură statele membre încalcă legislația europeană și o fac în mod repetat. Cred că trebuie să se profite de aceste ocazii pentru a declanșa din partea Comisiei unele proceduri de infracțiune, de infringement pentru toate acele state care nu și asumă răspunderile, că, care încalcă drepturile, care încalcă dreptul european. Mă refer acum la un punct specific. E vorba de memorandumul cu Grecia. E vorba de acordul dintre guvernul elen și Troică. Multe dintre prevederile din acest acord, din acest memorandum, uh, încalcă drepturile cetățenilor, încalcă drepturile înscrise în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. Am primit multe petiții din Grecia în acest sens în ultima vreme, în ultimele luni. Și, și astăzi vom avea o uh, petiție din partea unui birou de avocați de la Egion, din Grecia. Comisia ne va spune că e vorba de o situație pur națională și ne va spune că nu are niciun fel de răspundere și prerogativă și că nu poate să intervină. Acesta este răspunsul standard, dar noi am dorit să discutăm cu Comisia despre aceste situații și în mod cât se poate de serios, pentru că e vorba de un acord între guvernul elen și Troica, dar din Troica face parte și Comisia Europeană. Așadar, Comisia trebuie să înțeleagă, să știe care sunt măsurile care se preconizează în uh, Grecia și care încalcă drepturile omului și care încalcă drepturi fundamentale ale omului având în vedere uh, ce uh, pretenții au uh, creditorii. E vorba de drepturi încălcate în domeniul proprietății și care sunt preconizate în acest pachet și în acest memorandum. Eu cred că Comisia trebuie să facă tot ce se poate și se impune pentru a interveni, pentru a contracăra aceste încălcări ale dreptului european. Trebuie să declanșeze procedurile de infracțiune împotriva statelor care se fac vinovate în acest sens. Însă, mă adresez comisiei, cum se poate declanșa o astfel de procedură de încălcare, având în vedere că comisia însă și în aceste situații cere ea aceste măsuri, cum sunt cele din memorandum. Există o pură contradicție în termeni aici și atunci vrem să știm în acest dialog structural ce ne spune Comisia. E vorba de Comisie ca și gardian al tratatelor sau este o Comisie ca reprezentantă a unei asociații de creditori? Uh, Iată ce vreau să vă spun și vă mai spun încă un lucru foarte important, o tematică cât se poate de actuală, e vorba de situația refugiaților. Știm bine cât de grea este viața în insulele grecești pentru refugiați și pentru cetățenii noștri. S-a făcut un acord pentru o relocare de, um, între Italia, Grecia și alte țări europene care viza mai multe sute de mii de persoane. Dacă nu mă înșel, recent comisarul Avramopoulos a spus uh, că nu va exista această reloc, relocare de 160.000 de persoane, ci de numai, numai 33.000 de persoane sunt vizate de acest proces de transmutare, uh, deci o reducere semnificativă. Iar noi, din Grecia, nu vom mai trimite 16.000, 66.000 de persoane, așa cum se preconizase, ci doar 16.000 de persoane. Vreau să vă întreb, e adevărat? Se va întâmpla asta și asta ne dorim? Criza refugiaților și a imigrației ilegale creează o serie întreagă de probleme. Așadar, interpelez uh, Comisia, va declanșa o procedură împotriva acelor state membre care nu acceptă aceste cote? Le va traduce în fața Curții de Justiție pentru că nu respectă legislația europeană? Iată poziția mea, o cunoașteți și o repet. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Timmermans, pentru că ați apărut încă o dată alături de noi când în anul 2013 dumneavoastră ați asumat portofoliul și pentru cetățeni și nu ne închipuisem atunci că cetățenii urmau să devină centrul activității noastre și principala noastră provocare. Cred că, mai ales după Brexit, s-a văzut foarte clar că trebuie să funcționăm ca o adevărată mașinărie bine unsă pentru a apăra în primul rând drepturile cetățenilor. După cum ați subliniat pe bună dreptate, e adevărat, această comisie e ca un ghișeu permanent deschis cetățenilor, unde aceștia pot să-și exprime plângerile, să denunțe ce poate fi denunțat, cât și să constate că îi reprezentăm în mod corespunzător. Eu doream să vă întreb la un an de la întâlnirea în cadrul acestei comisii referitor la un subiect care ne îngrijorează pe noi toți, și anume revizuirea interpretării articolului 51, pentru că petițiile, plângerile, solicitările, până unde sunt încălcate drepturile cetățenilor europeni care sunt protejați de Carta Drepturilor Fundamentale și se lovește de un blocaj permanent acea interpretare, după cum a spus și dumneavoastră, deosebit de restrictivă. Ne-ați promis în urmă cu un an că veți vorbi cu doamna comisar Iurova, pentru că și dânsa era îngrijorată și era dispusă să, să plece asupra acestui subiect. Aș dori să știu cum s-au lucrurile cu acel dialog acum și care sunt așteptările pe care le putem avea în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că toate instrumentele existente aflate la dispoziția instituțiilor europene sunt folosite în scopul în care trebuie folosite, și anume pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Trebuie să revizuim acel articol cât se poate de repede, pentru că ne aflăm într-o clipă în care e tot mai mare nevoie de a arăta rezultate concrete. Doream de asemenea să mă refer la o întrebare pe care v-am adresat-o anul trecut, și anume aprobarea articolului de la Marrakesh, despre care am discutat de altfel și astăzi în această comisie. Recunoaștem efortul făcut de comisie în acest sens pentru a progresa, cât și lipsa de consecvență și răspundere din partea Consiliului. Vorbim aici de 30 de milioane de cetățeni europeni ale căror drepturi nu sunt protejate. Aș dori să știu care e părerea dumneavoastră și în ce fel noi, ca reprezentanți aleși în circumscripțiile noastre, putem să facem ceva și ce anume putem face în țările noastre, cu guvernele noastre și reprezentanții lor. Doream să vă întreb de asemenea pentru că ține de drepturile cetățenilor și de obligația Comisiei de a proteja tratatele, referitor la ce se întâmplă în Ungaria, și anume încălcarea drepturilor fundamentale din Ungaria. În urmă cu câteva săptămâni ne-ați răspuns la o întrebare pe care v-am adresat-o în acest sens, referitor la felul în care noile amendamente aduse legislației în Ungaria, față de care Comisia deja luase o poziție prin intermediul acestei comisii, prin intermediul unei petiții din 2012, deja Comisia intervenise și anume e vorba de legea învățământului superior. Acum, această nouă intervenție a guvernului maghiar a slăbit drepturile cetățenilor din Ungaria printre altele, pentru că a presupus o fractură clară pentru libertatea academică. Cetățenii au ieșit în străzi și, uh, prin toate căile posibile, au cerut solidaritate din partea Uniunii Europene. Aș dori să știu dacă respingeți ideea de a lansa o procedură față de guvernul maghiar pentru această lege, spuneați că veți urmări doar un dialog serios. Aș dori să știu în ce va consta acest dialog. Colegi, all... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Uh, vorbiți uh, destul de mult timp uh, cu toții și probabil că mai anumiți colegi nu vor putea să ia cuvântul. Vă rog să vă limitați la numai două minute. Doamna Rozier, aveți cuvântul. Doamna Ocan, fără microfon. Mulțumesc, dragi colegi. Spune doamna Rozier. Domnul Tărica, vreau fără microfon? Vă rog, spune doamna președinte, vă rog, nu mai vorbiți între dumneavoastră, haideți să vedem ce are de spus doamna Rozia. Mulțumesc, dragi colegi, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici, printre noi. E bine că avem acest schimb de vederi într-o situație cât se poate de aparte, pe care cu toții o uh, resimțim. E vorba de Brexit, dar și de primul uh, tur al alegerilor din Franța, unde extrema dreaptă s-a, calificat uh, la, pentru al doilea tur. Chiar dacă ne-am obișnuit cu această situație, tot este ceva cât se poate de deosebit. Să nu uităm asta, dar să nu uităm nicio altă tendință de fond uh, în Europa și anume tendința cetățenilor noștri de a ne solicita uh, pentru ca să fie mai bine implicați în procesul democratic. Iată, tot atâtea provocări pentru noi și de aceea schimbul de vederi pe care le putem avea, propunerile pe care ni le puteți face sunt extrem de așteptate. Aici, la Comisia PETI, mai cu seamă, ne dorim foarte mult să menținem această legătură cu cetățenii noștri. Astfel, vă întreb cum am putea tocmai să facem asta, să consolidăm participarea cetățenilor noștri la procesul de luare de decizie în sânul instituțiilor europene. Ați vorbit despre reformarea cetă inițiativei cetățenești, ceva foarte așteptat și și aici pot să aibă loc consultări, ni le-ați menționat uh, foarte bine, dar ce viziune aveți propriu-zis în legătură cu reforma acestui instrument? Care ar fi punctele slabe constatate până acum? Ce simplificări ar putea fi aduse procedurii de înregistrare, de culegere de uh, <clears throat> semnături, etc. Și ar mai exista un alt uh, domeniu pentru care aș dori să știu ce pro propunere aveți. E vorba de EU Pilot. E vorba de posibilitatea ca noi și alții să putem să transmitem uh, anumite infracțiuni grave, încălcări, să vi le transmitem pentru ca ele să fie punctul de plecare a unor proceduri uh, atunci când situația este cu adevărat gravă, ce ar putea să însemne o astfel de procedură? Ce rol ar putea să joace Comisia PETI în acest sens? Și de altfel, v-aș întreba cum ar putea ca această procedură pilot să poată să fie combinată într-un fel cu procedura de încălcare, infringement, și asta ar putea să ne vizeze pe noi direct. O ultimă observație uh, a unui uh, subiect care mă interesează uh, cu precădere. E un subiect consensual. Comisia a lansat un tur de consultări cu reacții pozitive și noi, Parlamentul, uh, s-a exprimat cu majoritate uh, și cetățenii noștri sunt interesați, însă Comisia încă nu a răspuns. Comisia își dorește uh, să aibă timp de reflexie. Mă refer aici de extinderea denumirii de origine geografică. Toată lumea dorește asta, comisia tergiversează. Nu vreau însă să mă îndepărtez de la subiect. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Timmermans. Îmi puneți întotdeauna aceeași întrebare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Valina. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, domnule Timmermans, pentru prezența dumneavoastră aici. reacționez la cele ce nu mai au fost uh, spuse. Și anume, e vorba de reacția guvernelor la uh, anumite interpelări ale cetățenilor. Vedem foarte bine în petițiile pe care le primim că guvernele în general nu răspund, nu reacționează sau răspunde târziu sau răspund în mod incomplet și neadecvat. Eu cred că întotdeauna trebuie să le atragem atenția guvernelor și să insistăm așteptăm ce se, uh, să-și facă treaba că vine vorba de tot ce înseamnă cetățenia europeană. Iar apoi, uh, răspunsurile pe care le dă Comisia în anumite petiții nu prea uh, răspund uh, întrebărilor pe fond. Deseori sunt nesatisfăcătoare aceste răspunsuri de la Comisie. Noi suntem, într-adevăr, în legătură directă cu cetățenii europeni și, după părerea mea, Cred că și Comisia Europeană trebuie să-și facă treaba, să fie mai precisă în reacțiile sale, iar dacă statele membre nu răspund, ele ar trebui să poată să fie sancționate, pentru că altfel situația nu se va schimba niciodată și cetățenii vor continua uh, să uh, reclame repararea unor uh, nedreptăți. Această reformare a regulamentului pe inițiativa cetățenească este o veste foarte bună, pentru care vă mulțumim. Însă să nu uităm că între cetățeni și Uniunea Europeană, în forma sa actuală, există aproape un divorț uh, declarat, în orice caz o distanță de multă vreme încoace uh, observăm această tendință, s-a văzut cu precădere și când a venit vorba de TTIP, s-au strâns 3 milioane de semnături, dar și în alte situații cetățenii s-au mobilizat, însă nu s-a schimbat nimic și atunci distanța s-a mărit și se mărește în condițiile în care votul odată la 4 sau 5 ani nu rezolvă lucrurile sau poate că se schimbă lucrurile odată la acești 4-5 ani la vot, dar nu înainte. Și atunci, între timp situația se degradează. Am văzut ce s-a întâmplat cu Brexitul, de pildă. Și poate că și alte țări își vor propune în curând să organizeze astfel de referendumuri ca și cel cu Brexitul și să ne trezim cu alte surprize și probleme pe cap, uh, având în vedere ascensiunea extremei uh, drepte și cetățenii vor fi primii care vor avea de suferit în aceste situații. Așadar, uh, încă o dată, Uniunea Europeană se poate, uh, putem spune că se face vinovată de uh, tăcere când vine vorba, sau de inacțiune când vine vorba de aceste situații. Apoi am avut referendumul din Turcia, care a avut loc. Mulți observatori internaționali au declarat că nu sunt de acord sau nu apreciază modul în care a fost organizată acel referendum în Turcia. Apoi, avem un acord preferențial cu uh, Israelul. Nu e un exemplu grozav, pentru că, de pildă, la articolul 2 se spune că dacă nu se respectă drepturile omului, se uh, suspendă acordul, dar în fiecare zi există încălcări ale drepturilor omului în teritoriile palestiniene. În fiecare zi, drepturile persoanelor sunt uh, uh, încălcate, uh, bagiocorite în aceste regiuni. Deci să nu uităm asta, pentru că dacă nu vedem ce se întâmplă într-o țară cum este Franța, alegerile recente, dar și în Olanda, ce s-a întâmplat cu alegerile. Da, am scăpat la limită de un guvern de extremă dreaptă, dreaptă însă um, pentru ca o adevărată schimbare să se impună în societate, trebuie noi să fim primii care să îi apropiem cetățeni de Europa și să evităm această distanță. Mulțumesc foarte mult! my favorite uh, combatant and opponent in the Commission. uh, and uh, here I'm... Mulțumesc foarte mult, bine ați venit din nou printre noi. Uh, Am avut și puncte bune, am și puncte bune de spus, avem și probleme și mă voi concentra pe un singur subiect care cred că va readuce credibilitatea în rândul cetățenilor noștri, credibilitatea noastră, uh, și anume administrația. Cred că instituțiile noastre nu sunt bine administrate, nu au suficientă transparență, avem această problemă în funcționarea Consiliului, care nu este una transparentă. Dar mai este și un aspect care ține și de responsabilitatea Comisiei, pentru că transparența este atât de importantă pentru cetățenii noștri. Și ea ar trebui să îi protejeze pe cetățeni și să nu protejeze birocrația. Pentru că până la urmă Așa se obține o administrație mai performantă. Nu vă acuz pe dumneavoastră de nimic. Trebuie să să arătăm cetățenilor că lucrăm în interesul lor. Pentru că noi luăm decizii în numele lor și nu trebuie să existe niciun fel de conflict de interese. Nu este suficient să declarăm că există un conflict de interese. Apoi trebuie să vedem despre ce este vorba, ce afectează el. Deci niciun conflict de interese nu trebuie acceptat. Însă, cred că trebuie să fim uh, foarte direcți și foarte stricți cu aceste conflicte de interese care pot uh, exista oriunde. Și fără să dau niciun nume, există astăzi membrii proeminenți ai Comisiei care înainte să ajungă în aceste poziții uh, foarte importante erau lobiști, lobiști în aceleași domenii în care acum uh, sunt uh, sunt membrii de rang înalt al, ai uh, comisiei. Nu e vorba de calitatea persoanei respective. Uh, nu asta ne interesează. Ce ne, ce ne interesează este să nu existe niciun fel de conflict de interese în activitatea lor. Și acest lucru trebuie să fie foarte clar în toate instituțiile noastre care iau decizii în numele cetățenilor noștri. Ei să aibă sentimentul că pot avea încredere și că nu există conflicte de interese. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Evi. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule, președinte. Mulțumesc domnului Timmermans pentru prezența sa aici. Eu repet ce a spus doamna Auken uh, numai ce, pentru că m-aș referi și eu la cele conflicte de interese și acele uși turnante. S-au subliniat uh, recent uh, și în nenumărate rânduri gravele conflicte de interese și probleme legate de statutul comisarilor și, mai bine zis, funcționarilor europeni care uh, pleacă de la comisie și se duc uh, uh, în sectorul privat. Asta se evidențiază și în cadrul agențiilor europene și recent a avut loc uh, un caz în Italia de acest gen și care a demonstrat cât de puțină uh, transparență există în astfel de situații. Mă refer la farmacovigilență de astă dată. Transparency International, acum câteva săptămâni, deci foarte recent, a spus că aproximativ 33% din parlamentarii europeni și 50% din comisarii europeni care ies din politică se duc să lucreze cu organizațiile înscrise în registrul lobby-urilor. Și știm bine că registrul acestor, uh, uh, registrul lobby-urilor nici măcar nu este uh, nici măcar nu este complet și nici măcar nu este obligatoriu. Este foarte clar că în ce privește mandatele Comisiei Europene nu există niciun fel de uh, nu, pentru parlamentar nu există restricții negru pe alb în legislație, pe când pentru comisarii europeni există niște prevederi foarte clare legate de uh, Uh, datoria de onestitate și discreție pe care trebuie să-și o asume comisarii după ce părăsesc Comisia Europeană. Știm bine că avem acea perioadă de uh, cooling off de un an și jumătate pe care trebuie să o respecte comisarii europeni înainte de se putea îndrepta către sectorul privat sau către lobby-uri, însă există cazuri cunoscute de comisari europeni care nu au respectat aceste lucruri și care au fost angajați de companii de renume, cum ar fi Goldman Sachs, Bank of America sau Volkswagen. Și nu dau decât două nume, pentru că e vorba de cazuri cât se poate de recente, dar și cât se poate de emblematice. Comisara Nelly Cross, uh, comisară însărcinată cu agenda digitală în uh, Comisia Barroso II a fost, uh, a intrat în Consiliul de Administrație al Uber și noi am avut o petiție semnată de foarte mulți cetățeni europeni și care ne-a parvenit uh, la Parlamentul European. Mă refer aici, bineînțeles, la cazul lui Barroso, care până la urmă tot a intrat la Goldman Sachs. Deci este foarte clar că această bancă, Goldman Sachs, este răspunzătoare de acele credite subprime toxice care au invadat și infestat economia europeană și internațională și pe care toți cetățenii noștri le plătesc din buzunarul lor. Atunci când va reacționa Comisia, Comisia Europeană la aceste crize, la aceste scandaluri în care sunt implicați uh, comisarii? și cred că nu s-a făcut uh, mai nimic în acest sens din motive foarte de înțeles de altfel și atunci ce se va întâmpla când avem o comisie de etică care tot nu îl sancționează pe Barroso în condițiile în care se știe ce a făcut această persoană. Deci, încă o dată, în joc este credibilitatea instituțiilor UE și e foarte clar că această credibilitate este pur și simplu făcută praf de aceste revelații. Și întreb Comisia dacă nu cumva ar trebui să introducă măsuri restrictive, obligatorii, uh, care să vizeze cât se poate de clar uh, ce fel de misiuni își pot asuma cei care părăsesc uh, sectorul public european. Mulțumesc foarte mult! Și uh, vă invit acum, domnule comisar, să răspundeți la ce puteți răspunde și la ce nu puteți răspunde. Sigur că ne puteți transmite un răspuns ulterior în scris. Multe dintre aceste întrebări sunt uh, ca un fel de golden oldies pe care le tot primim în ultimii ani. Uh, avantajul uh, și dezavantajul Comisiei PETI este că puteți vorbi despre absolut orice și încă ceva pe deasupra și voi încerca să răspund tuturor întrebărilor. Mulțumesc ECR pentru comentariul pozitiv față de cooperarea cu Comisia, care eh, spuneți dumneavoastră că s-a îmbunătățit, însă înțeleg că putem să facem chiar mai mult. Dacă Ni se spune că mm, reacțiile noastre nu sunt de cea mai bună calitate, eu însumi, uh, sau răspunsurile noastre la petiții nu sunt de cea mai bună calitate, eu însumi eu verific situația. Cred că mm, am aceeași uh, opinie ca și uh, coordonatorul dumneavoastră, domnul Verhofstadt, este uh, și anume faptul că în negocierile Brexit reprezentăm uh, interesele celor 27 uh, de state membre. Însă, niciun cetățean uh, european, fie că este din cele 27 de state membre sau din Regatul Unit, nu ar trebui să aibă de suferit de pe urma Brexit. Și cred că este important să protejăm drepturile celor 3 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit, dar mai avem și un milion de cetățeni britanici care trăiesc în celelalte 27 de state europene și ei merită să fie tratați uh, corect, la fel ca și ceilalți cetățeni europeni. Și pe moment încă mai sunt cetățeni europeni până la, uh, până la Brexit și nu ar trebui să aibă de suferit nici atunci de pe, de pe urma consecințelor uh, Brexit. Aceasta cred că trebuie să fie atitudinea și cred că aceasta trebuie să se reflecte și în liniile directoare ale uh, Consiliului European uh, pe care le vom afla sâmbătă uh, viitoare. Nu Nu știam că este o problemă legată de manipularea uh, minorităților în uh, cazul alegerilor și nu o să menționez niciun exemplu de țară. Știu că există ceva la nivel uh, internațional, pentru că nu este numai un fenomen european. Am lucrat la tema drepturilor minorităților foarte multă vreme și uneori în condiții foarte dificile și s-au făcut multe progrese, însă, într-adevăr, trăim într-un uh, moment în care minoritățile sunt din nou în țap uh, ispășitor. Minoritățile tradiționale, minoritățile naționale, adică, dar și acele noi minorități uh, și sper că vom putea încuraja statele membre să se arate consecvente în atitudinea politică pe care o au. Dacă vorbesc cu atâta fermitate în favoarea minorităților naționale, atunci nu ar trebui să neglijeze drepturile celorlalte tipuri de minorități și să spună că o minoritate poate fi o amenințare directă la cultura sau istoria lor. Unele țări, unii politicieni uh, pledează cu pasiune pentru uh, protecția conaționalilor lor uh, care trăiesc în alte state membre. Poate că ar trebui să arate tot atâta pasiune și în acceptarea diversității în propriile lor state. Și aici cred că avem o problemă care trebuie discutată și uh, suntem pe aceeași linie cu Consiliul Europei în ceea ce privește drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale și voi continua să abordez această problemă eu însumi pentru că cred în ea cu toată puterea. Și având în vedere contextul politic actual din Uniunea Europeană, Minoritățile sunt, devin ușor un uh, țap ispășitor, sunt într-o poziție vulnerabilă și aș menționa explicit cea mai mare minoritate europeană care se află într-o poziție vulnerabilă și anume minoritatea romă. Uh, care se confruntă cu provocări incredibile din punct de vedere social, educațional și Comisia și-a asumat angajamentul de a îmbunătăți situația acestei minorități. Copiii sunt cei care suferă foarte mult și rămâne o problematică dificilă pentru că atitudinile anti-Roma, anti-Romi sunt din ce în ce mai prezente, din păcate. Și ca și evreii, musulmanii și alte minorități, uh, romii s-au confruntat întotdeauna cu probleme. Și va trebui să analizez mai bine această problematică a manipulării minorităților, pentru că nu eram foarte conștient de ea, într-adevăr. Acum, ajungând la problematica drepturilor copilului, am atât de multe foi aici în față, să o găsesc pe cea potrivită și mă voi întoarce imediat la acest subiect. O să-l rog pe colegul meu să, să caute uh, fișa. Da, mă întorc la acest subiect. Așadar, rolul comisiei și unul din lucrurile despre care am tot discutat cu domnul Maria, se mod repetat, este Grecia și drepturile fundamentale. Domnul Marias este foarte insistent uh, pe acest subiect. Uh, în primul rând, permiteți-mi să vă spun că există o luminiță la sfârșitul tunelului. Uh, știm că suferințele sunt foarte mari în Grecia, uh, dar există o luminiță la capătul tunelului. Domnul Marias a adresat o întrebare la care știe foarte bine răspunsul ceea ce facem noi în Grecia este în acord cu guvernul grec în acord cu comunitatea internațională și domnul Marias nu poate să contrazică faptul că în mandatul comisiei actuale, comisiei conduse de Jean-Claude Juncker, am făcut tot ce a fost posibil pentru a ajuta Grecia. Atât Jean-Claude Juncker, cât și Pia Moscovici, cât și alți colegi au luat o poziție foarte clară, frecvent împotriva celor care doreau să, fie mai, să fim mai duri cu Grecia și Comisia cred că a fost un prieten adevărat uh, al Greciei și așa ne percepe, cel puțin, guvernul grec, din câte înțeleg eu. Iar problema drepturilor fundamentale, domnule Marias, va continua să fie pe agenda noastră și dumneavoastră continuați să ridicați acest punct, iar eu trebuie să vă răspund din nou că tot ceea ce facem uh, este în armonie cu ceea ce dorește guvernul grec, uh, chiar dacă uneori uh, avem rezerve, dar dorim să ajutăm Grecia să iasă la liman. În ceea ce privește relocarea, uh, Trebuie să ne gândim și la ceea ce este cel mai uh, util pentru refugiații aflați în situații dificile. Situația de pe insule este în continuare una destul de uh, proastă, chiar dacă s-a mai îmbunătățit. Statele membre fac mai multe eforturi decât uh, în trecut. Un număr limitat de state membre nu face nimic, ceea ce cred că este deplorabil. Uh, ca să nu spun mai mult, însă alte state membre ca Irlanda sau Portugalia fac chiar mai mult decât le-am cerut. Deci există o demonstrare clară a solidarității și sufăr când văd că puține state membre refuză categoric să facă orice. Și chiar le spun cetățenilor lor că refugiați egal teroriști. Ceea ce este extrem de dureros. Atunci când știi că atâția refugiați uh, fug, de fapt, din calea terorismului. De aceea sunt aici. Așadar, ca să fiu foarte clar, vom uh, lua în considerare utilizarea instrumentelor pe care le avem la dispoziție, dar numai dacă considerăm că suntem utili. Dar oricum, situația se îmbunătățește și există și vești bune, da? Acum, mă întorc la drepturile copilului, am în față poziția noastră. De ce suntem atât de rezervați în a interveni cu măsuri concrete? E bine, pentru că cred că nu avem competență aici. Aceasta rămâne <laughs> problema. Statele membre ne spun că nu avem competență. Statele membre au temeiul juridic pe, de partea lor. și am avut uh, consultări ample pentru a colecta informații privind adopțiile transfrontaliere, dar unele țări nici măcar nu au statistici sau nu vor să ni le comunice. Și asta rămâne o problemă gravă pentru noi. În grupul de lucru privind chestiunile legate de bunăstarea copiilor, avem uh, și activități uh, de modificare a regulamentului uh, pentru a ne asigura că formularea este cea mai potrivită și că ia în considerare cel mai interesul copilului. Și cred că ne-am bazat pe jurisprudența Curții de Justiție aici. E clar că mai sunt multe lucruri care trebuie îmbunătățite și vă rugăm să ne informați de fiecare dată când credeți că avem uh, acțiuni concrete pe care le putem face. Înțeleg că ați vrea să facem mai multe pentru a implementa de asemenea ceea ce s-a decis de către Parlament uh, și voi discuta personal cu comisara Iurova pentru a vedea ce putem face mai mult. Interpretation of Article uh, 51. Uh, of course, there we are uh, limited. Acum, Articolul 51, aici suntem mai limitați pentru că el se aplică statelor membre și instituțiilor europene atunci când este vorba despre implementarea legislației europene și nu putem utiliza acest articol 51 pentru a extrapola drepturile care sunt um, consacrate de către cartă pentru alte domenii. Uh, deci e ceva ce nu putem schimba. Acum, tratatul de la Marrakesh. În februarie în acest an, Curtea de Justiție a concluzionat că ratificarea este de competența Uniunii Europene, deci nu mai există niciun fel de nesiguranță, incertitudine juridică aici și cred că asta va deschide, sper că va deschide calea unei ratificări cât mai uh, rapide a tratatului de către Consiliu. Sper că putem face asta și că nu e nevoie să fie ratificat de către toate parlamentele naționale, având în vedere că este de competență exclusivă UE. Deci sper că putem face așa. Tratatul de la Marrakesh trebuie să fie implementat în legislația europeană. Am uh, înaintat două propuneri legislative în acest sens în septembrie anul trecut și trialogul uh, este în curs chiar în acest moment. Ce ne dorim noi este să se adopte, asta este foarte clar. Ungaria și legea privind învățământul superior. Vom avea o dezbatere mâine în plen pe acest subiect, deci nu o să intru în detalii. Și mai avem de analizat această problemă și în uh, ședința uh, Colegiului de Comisar mâine dimineață. Am încercat uh, să mă pregătesc foarte bine pentru uh, acest subiect. Am avut o vizită a ministrului uh, maghiar, a secretarului de stat, care ne-a explicat poziția guvernului. Ne-am întâlnit și cu directorul uh, um, Central European University, care ne-a explicat și el poziția instituției sale și sper că mâine uh, vom ajunge la uh, un rezultat. Și pentru că vorbim despre Ungaria, Ceea ce mi se pare dificil este că se merge la Roma pentru a se uh, semna o declarație comună despre destinul comun european și apoi te întorci la, la Budapesta și lansezi Stop Bruxelles. E foarte greu să văd consecvența într-o astfel de poziție și încerc să fiu foarte cerebral și să nu am o reacție emoțională despre asta, dar e foarte greu să vedem consecvența. Sigur că întotdeauna este bine să uh, consulți populația dacă vrei să organizezi anumite referendumuri, dar și, și cetățenii au dreptul să aibă propria lor opinie dar nu să distorsioneze faptele și Comisia va fi foarte explicită atunci când va reacționa la întrebările adresate familiilor maghiare de către guvernul maghiar. Și vom încerca măcar să explicăm ceea ce nu este adevărat uh, în termen de responsabilități și de atribuții. Și dacă vreți uh, să aveți un contact direct cu cetățenii, cred că ar trebui să aveți sau ar trebui să aibă guvernul respectiv respectul necesar pentru a le oferi informațiile corecte. Noi asta încercăm să facem și vom încerca să restabilim uh, adevărul, ca oamenii să știe ce facem, cine ce decide, sperând că nu va mai fi nicio neînțelegere acolo. Mm. Este Iată ceea ce va face Comisia. Alegerile din Franța. Ce să spun? Uh, singurul lucru pe care aș vrea să spun este următorul. Am văzut reacțiile multora și eu aș spune că 4 din 10 uh, alegători francezi au votat pentru politicieni care au o poziție clară anti-europeană. 8 din 11 candidați care s-au uh, prezentat în primul tur de scrutin aveau o poziție clară anti-UE. E ceva ce nu putem să ignorăm, e ceva ce există în societățile noastre și sigur că putem să vorbim între noi, pro-europenii, și să ne bucurăm că a câștigat Emmanuel Macron, sau mă rog, a ieșit primul, dar mai este un al doilea tur de scrutin. Și în plus, nu e vorba numai despre niște alegeri punctuale, e vorba despre ceea ce se întâmplă în societățile noastre. Cine și-ar fi imaginat acum 25 de ani că în societatea franceză va exista o mișcare atât de puternică împotriva UE? Deci ar trebui să profităm și să reflectăm nu acceptă argumentul că este din vina noastră, din cauza regulamentelor europene și reglementelor europene am ajuns aici. Nu sunt de acord. Poate nu am făcut suficiente pentru a-i convinge pe oameni că viitorul lor comun este în Uniunea Europeană. Și ce mă doare cel mai tare este că dacă ne uităm în Uniunea Europeană, extremiștii și naționaliștii nu au nimic în comun decât că urăsc Europa. Și fac asta cu cea mai mare pasiune și hotărâre. Și cei care cred în Uniunea Europeană nu au demonstrat același nivel de pasiune și de hotărâre atunci când apără Europa. Și la nivelul nostru și la nivelul statelor membre. Așa restabilim legătura cu oamenii. Și să ne uităm la primul tur de scrutin din Franța. Oamenii au avut o poziție clară. Emmanuel Macron a avut o poziție foarte clară despre Uniunea Europeană, despre naționalism, despre reformarea statului și a uh, economiei. La fel și Marine Le Pen. Uh, deci cei care au fost, uh, au câștigat, au avut pozițiile cele mai clare, aceasta vreau să spun uh, și sper că uh, este un model și despre modul în care noi trebuie să facem politică și spun asta cu toată modestia. Eu sunt membru al unei mișcări politice foarte vechi, dar care a a avut foarte mult de suferit în alegerile consecutive din țările de jos și din Franța. Dar asta este situația. Și atunci, că, atunci când uh, oamenii nu-și mai doresc poduri, cei care construiesc podurile au uh, dificultăți. Asta s-a întâmplat și aici și în țara mea. How do we improve citizens? Dați-mi voie să revin la întrebarea privind cum putem îmbunătăți participarea cetățenilor, dacă există o inițiativă pilot în acest sens. Nu putem uh, să vă furnizăm informații referitor la această inițiativă online, nu ne putem pronunța prin urmare deocamdată, însă această inițiativă ne poate ajuta să-i convingem pe unii să își uh, regândească pozițiile. Putem lansa consultări în mod formal prin diferite canale rapoarte anuale și așa mai departe. Trebuie să vă mărturisesc că procedurile de încălcare E un pic ca în fotbal. Nimănui nu-i place arbitrul, însă nu poți juca fotbal fără arbitru. Nu poți avea liberă circulație fără arbitru. Nu poți avea toate aceste libertăți. Dacă acestea sunt încălcate, ne adresăm uh, instanțelor. Ar trebui poate să fim mai expliciți despre toate acestea atunci când discutăm cu cetățenii. Îmbunătățirea participării cetățenilor deja am vorbit în acest sens în uh, introducerea mea Inițiativa cetățenească europeană este un instrument important. Am discutat deja cu Consiliul, cu președintele Consiliului despre deblocarea situației la Consiliu. Am să reiau legătura cu ei dacă doriți. Pot mai e mult de îmbunătățit în acest sens. În ceea ce privește Turcia, Ați văzut, în ceea ce a privit referendumul, Comisia a subliniat uh, concluziile, nu avem nicio problemă în acest sens. Veți organiza oricum o dezbatere în acest sens referitor la Turcia la sfârșitul săptămânii. Bună administrație, da, respectăm principiile bune administrației, aderăm la acestea respect poziția voastră și întrebările adresate. Poate ați observat că președintele Juncker a lansat o serie de propuneri pentru a aborda această problemă a funcțiilor preluate imediat după terminarea mandatului și de asumarea unor funcții care să nu aibă nicio legătură cu funcțiile realizate înainte la comisie. Perioada de pauză ar trebui să treacă de la 18 luni la 2 ani pentru membrii comisiei. În continuare se discută ce uh, în prevederi se va pleca președintelui comisiei, se discută cotul de conduită. De multe ori, respectarea normelor din codul de conduită la sfârșitul zilei e nevoie ca politicienii să-și dea singur seama, să-și evalueze propriile acțiuni și să-și dea seama de ce fac. Eu am văzut reacțiile la cazul Goldman Sachs. Președintele Juncker a rugat Comisia de Etică să reacționeze în mod formal iar reacția a fost una foarte clară. Comisia de etică, în mod formal, cred că a făcut o treabă bună, însă mulți au afirmat că impresia, mai ales în ceea ce privește cazul Goldman Sachs, având în vedere tot ce s-a întâmplat înainte de mai ales, impresia a fost așadar că nu a fost deloc în avantajul comisiei pentru a formula așa un pic uh, eufemistic. Nu avem o răspundere directă, reprezentăm uh, interesul cetățenilor și fac tot ce îmi stă în putință pentru a apăra interesele cetățenilor. Vom introduce de asemenea dispoziții noi în ceea ce privește personalul angajat pentru a vedea dacă există un conflict de interese, dacă a apărut un conflict de interese uh, între timp, nu pot uh, intra în detalii. Cred că toată lumea are dreptul la respectarea propriei intimități. Nu pot să vă comunic, nu pot să mă pronunț în acest sens. Și Transparency International e de acord cu noi, noi respectăm uh, cele mai înalte norme în ceea ce privește transparența. Când vine vorba de Parlament, doresc să ajung la un acord interinstituțional în ceea ce privește transparența. Parlamentul trebuie să ne spună ce dorește. Noi, Comisia, ne-am pronunțat foarte clar Sper că Parlamentul va da curs uh, raportului Giegold. Nu știu unde ne aflăm deocamdată. Iată ce doream să vă spun. Am încercat să răspund la toate întrebările, nu știu dacă am reușit. Mai avem timp pentru o altă rundă de întrebări, dacă colegii mai au întrebări. Maxim 15 minute pentru că lumea mă așteaptă. Bine, haideți să ne grăbim. Întrebări de un minut. Vă mulțumesc. Există zeci de exemple privind petițiile legate de gestiunea deșeurilor, piața internă, unde comisia noastră e nevoită să țină aceste petiții deschise timp îndelungat, fără a fi informată referitor la rezultatul procedurilor de infringement. Cred că suntem cu toții de acord că instituțiile europene trebuie să colaboreze într-un mod răspunzător pentru a veni în întâmpinarea acestor îngrijorări dețineți informații referitoare la o serie de petiții înaintate de instituția noastră și prezentate comisiei care au declanșat, au dus la declanșarea unor proceduri de încălcare și ce a făcut comisia anul trecut pentru a informa Parlamentul în mod regulat referitor la starea acestor uh, proceduri de încălcare. Ați economisit șapte secunde. Doamna Sacorafa. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Bun venit, domnule vicepreședinte Comisiei. Multe din întrebările pe care doream să le adresez au fost deja adresate. Noi vom analiza riscurile pentru cetățenii europeni. Aș dori să revin la întrebarea ridicată de colegul Maria, scrisa refugiaților. S-a discutat foarte mult în Grecia despre acest lucru, pentru că Grecia poartă practic pe umerii săi răspunderea întregii Uniuni Europene în această criză. Aș dori să vă întreb, după părerea dumneavoastră, Grecia poate să-și asume această răspundere. Răspunsul, practic, la întreaga criza refugiaților și să ofere adăpost tuturor acestor persoane timp îndelungat. Sau nu credeți că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri chiar împotriva celor state membre care nu își îndeplinesc obligațiile? Prima întrebare. Acum, a doua întrebare care ține de diferitele memorandum care au fost adoptate. Eu am fost membru în Parlamentul Elen încă din prima zi a crizei și mi-aduc aminte cum a fost votat acest memorandum de Parlamentul Elen, cum n-a fost impus. A fost un proces deloc democratic. Eu vă întreb, există norme în Uniunea Europeană în acest sens? Un exemplu, există fondul proprietății private care lucrează pentru privatizare în Grecia. Pentru membrii acestui fond au existat legi care au uh, prevăzut uh, imunitatea. Cum pot cetățenii eleni să accepte toate acestea când văd cum le sunt suminate drepturile și cum în același timp există aceste atacuri, cum pot cetățenii eleni să accepte reforme când nu am acceptat principiul de bază, când există un împrumut, atât uh, creditorul cât și debitorul au răspundere partajată referitor la acel contract semnat. Mai ales, uh, în plus, având în vedere faptul că nu am controlat niciodată datoria. Vă mulțumesc. Uh, domnule Tuimmermans, două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește inițiativa cetățenească europeană. Ideea de bază e ce se face după aceea. Dacă nu se ia nicio inițiativă, dacă sunt uitate după aceea pur și simplu într-un sertar, Comisia nu este obligată să reacționeze și atunci nu are niciun sens să uh, întrebăm cetățenii și să încercăm să le câștigăm uh, încrederea. Am fost dezamăgit să vă aud cum i-a spus doamnei Beatrice Vesera că nu nu există nicio posibilitate de a modifica articolul 51. Știți că acest uh, articol s-a, s-a adoptat în urma presiunii exercitate de Regatul Unit și Polonia. Eu cred că riscul, uh, situația s-a schimbat și înțeleg că nu, nu doriți să vă asumați riscuri, dar cel puțin să nu dați o interpretare contrarie. Pentru că statele membre ar putea să boicoteze Carta Fundamentală a Drepturilor. Mulțumesc, domnul Preda. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, domnule vicepreședinte, există mici modificări în ceea ce privește Brexitul și cetățenii deplâng în primul rând incertitudinea. Se pare că și comisia este privită uneori drept un element care sporește această incertitudine din două motive. În primul rând, calendarul, timpul pe care îl vor presupune negocierile. Cetățenii se întreabă de ce s-a așteptat atât de mult pentru a spune ceva, de ce a fost nevoie să vină Theresa May. În plus, vedem cum britanicii își gestionează foarte prost timpul. A fost nevoie de 9 luni pentru a declanșa articolul 50, acum sunt în curs de a face campanie electorală. Când vom apăra în cele din urmă interesele noastre? În al doilea rând, tactica. Prietenii lui Cameron doreau să păstreze discreția. Când și ce vom apăra? Îi vom invita pe britanici în dezbaterea noastră în Europa? Ne vom deplasa noi la ei acasă? Aceasta e dezbaterea politică deosebit de sensibilă. Doamna Danuca, după care domnul Vilen vă rog să fiți că se poate de succint. Mulțumesc. În luna iunie vom analiza petiția referitor la criza electorală și drepturile de vot așa numiților non-cetățeni din uh, Eto- Estonia și Letonia. 20.000 de semnături, situație care nu s-a schimbat din uh, momentul aderării la Uniunea Europeană, în ciuda recomandărilor făcute la aderare. Și eu aș dori ca Comisia să fie să se implice tot mai mult. Eu am să vă ofer această broșură referitor la situația în curs. Acum, cred că cetățenii din Uniunea Europeană au înțeles mai bine această situație, pentru că există multe asemănări cu cetățenii britanici și europeni legat de Brexit. <clears throat> Acești oameni au devenit apatrizi pentru că s-au mutat dintr-o republică, dintr-o fostă republică uh, sovietică în uh, statele baltice. Președinte, intervine. Mulțumesc foarte mult, domnul Wieland. Domnule comisar, în ultimii ani uh, imaginea Comisiei PETI s-a schimbat, avem mai multe instrumente, avem inițiativa cetățenească, ombudsmanul, participarea cetățenească și mi-aș dori ca împreună să delimităm și să definim mai bine aceste instrumente și să le explicăm cetățenilor. Ehm, inițiativa cetățenească a fost ehm, de multe ori percepută greșit atunci când a strâns multe semnături, ehm, a dus la situația în care e nevoie să se reacționează. Însă, trebuie să vă spun, o inițiativă e o inițiativă și uneori nu există majoritate politică pentru asta. În al doilea rând, salut faptul că ați spus că Consiliul trebuie implicat mai mult. Există multe probleme care nici măcar nu au o încărcătură politică, ci care îi deranjează pe cetățenii în practică. Aș dori să știu foarte clar unde Comisia poate veni cu un follow-up și unde pur și simplu lasă lucrurile în pace. Thank you so much, um, uh, for... Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări ceea ce privește acea relocare dinspre Grecia, declanșarea unei proceduri de încălcare pe baza petițiilor. Nu am cifre exacte și aș dori să vă contactez mai târziu când voi avea aceste date uh, și regional și așa mai departe. Și încă o dată îmi doresc să am informații, să pot să vi le comunic. Apoi, este oare Grecia lăsată să suporte toată criza refugiaților singură. Nu. Cu hotărâre nu. Ideea inițială eh, cu Dublin era aceea ca țara de primă sosire să fie cea care să facă înregistrarea și așa mai departe și procesarea eh, aplicației azilantului. Însă, bineînțeles că nu se preconiza în niciun fel uh, cum că această sarcină se revine exclusiv uh, numai uh, la două sau trei state membre. S-a dovedit că este, până la urmă, ceva cât se poate de neechitabil și de nedrept, pentru că orice stat membru acum poate să invoce Dublin și să spună că, și s-a întâmplat asta, că statul de primire să se spele uh, pe mâini nu este ceva echitabil. Nici o țară nu trebuie dată singură uh, să se descurce. Dar, bineînțeles că timp de ani de zile uh, lucrurile uh, s-au schimbat. Lucrurile s-au schimbat pentru că inițial am avut acest egoism uh, declanșat de Dublin și până la urmă lucrurile s-au schimbat pentru că s-a declanșat și o, uh, o reacție de solidaritate. Însă nu stau lucrurile e, uh, perfect, pentru că solidaritatea s-a îmbunătățit, însă ea încă nu este manifestă când vine vorba de relocari. Majoritatea statelor membre astăzi nu își respectă absolut deloc sau foarte puțin promisiunile când vine vorba de preluarea de refugiați și permiteți-mi să zăbăvesc asupra acestui punct pentru că există foarte multe neînțelegeri nu este absolut nimic impus statelor membre. Acestea pot să selecționeze ele însele, persoanele, pot să facă verificări de securitate, pot să vadă uh, uh, istoricul acestor oameni. Acești oameni nu sunt băgați, uh, dacă îmi permiteți, pe gâtul statelor membre și mă supără faptul că mulți politicieni în anumite state membre așa prezintă lucrurile, cum sunt oamenii, acești refugiați sunt obligatoriu uh, Uh, trimiși în statele lor uh, în mod forțat. Nu este adevărat. Sunt state membre care, din potrivă, sunt foarte deschise în aceste situații, altele au încă mult drum de parcurs, dar când vine vorba de situația din Grecia și de câte suferințe s-a acumulat acolo, e foarte clar că, mai ales în insulele grecești, situația este foarte, foarte dificilă. Uh, mai ales în taberele de uh, refugiați și mai mult decât pe continent. Bineînțeles că am făcut multe, în sensul că am uh, deblocat multe fonduri pentru solidaritatea cu Grecia dar încă sunt multe de făcut. Bineînțeles și cât privește relația cu Troica, am tot spus ce uh, credem noi și nu vreau să repet aceste situații. Cum ar fi ca un stat membru să își piardă o pătrime din PIB dintr-o dată și în condițiile în care nici nu ești o țară prea bogată, să ne punem puțin în locul uh, acestor oameni, uh, dincolo de uh, gâlcevile juridice. e foarte clar că Grecia a trecut printr-o situație și trebuie o situație extrem de complicată. În ceea ce privește monitorizarea procesului cu inițiativa cetă cetățenească, da, nu trebuie nici să suscităm prea multe așteptări nefondate. Această inițiativă cetățenească este deseori uh, prezentată altfel decât cum este ea, de fapt este o inițiativă cetățenească europeană. Și dacă ea se referă la prerogativele noastre, atunci uh, trebuie să luăm poziție. Suntem obligați să o facem? Nu dar dacă ni se prezintă argumente și motivații foarte clare, atunci da, trebuie să facem așa ceva. Din păcate, foarte multe dintre aceste inițiative nu intră în perimetrul tratatelor, nu intră în perimetrul legislației uh, secundare și așa mai departe. Am spus că am fost obligați să înregistrăm doar părți din inițiative pentru că părți din inițiative sau ce mai rămâne din acestea nu intră sau nu intrau, mai bine zis, în domeniul de competență UE. Uh, acum uh, modificăm uh, sistemul de registrare pentru a prelua mai multe inițiative pe fond. Curtea de Justiție ne-a tras atenția acum că nu a motivat suficient nici respingerea inițiativelor. Ne așternem pe treabă cu mai multă precizie și deschidere atenți la evoluția lucrurilor, însă, așa cum a spus și domnul Vilă, nu trebuie să se creeze așteptări exagerate în legătură cu acest instrument, inițiativa cetățenească. El nu este un instrument juridic, de fapt, este un instrument juridic, dar nu unul legislativ. Atenție! Și dreptul de, sau inițiativa legislativă uh, aparține comisiei și, în anumite cazuri, colegiuitorilor, și bineînțeles că a ne implica în această inițiativă cetățenească este un lucru important, dar el nu reprezintă totul în ce privește tratatele. Nu vorbim încă despre o modificare a tratatelor, îmi pare rău, și până în alta comisia trebuie să respecte tratatele, și mă refer aici la articolul 51, iar uh, aplicarea cartei apar, țin și revin statelor membre și instituțiilor în condițiile în care vorbim despre legislație europeană și atunci vorbim despre asta. Cât privește timingul negocierilor pe Brexit, da, încă o dată, articolul 50, modul în care este formulat, ă, de aici decurg problemele. E vorba de acea notificare formală, oficială, după care se declanșează cu totul ă, procesul Barnier a spus foarte clar uh, ce se întâmplă. S-a văzut că calendarul uh, este și el afectat de această complexitate preconizată a negocierilor. Este e, clar că și noi trebuie să reiterăm faptul, mai ales acum sâmbătă, că drepturile societăților trebuie să rămână pe masa de discuții. În ce privește problema cu Estonia, o cunosc foarte bine din mandatul meu precedent, din anii 90, și accept cu plăcere documentul pe care mi l-ați transmis, o să-l parcurg cu multă atenție. Și cred că, da, ați vorbit despre acea opțiune zero, da, este ceea ce s-a întâmplat în Lituania și s-a adoptat, însă acolo era vorba de o situație cu totul diferită când vine vorba de relațiile interetnice, uh, Uh, față de celelalte două țări baltice, statele au dreptul de plin de a trasa cerințele pentru cetățenie. În anumite state membre nu este musai să cunoști limba țării respective pentru a obține cetățenia. Încă o dată însă voi studia cu atenție ceea ce mi s-a transmis în document și voi reacționa. Cred că cu asta am uh, răspuns la întrebări, am răspuns și la întrebările legate de inițiativa cetățenească și nu cred că pot să fac mai mult decât atât pe ziua de astăzi. Pentru dumneavoastră, foarte bine, vă mulțumesc, spune doamna președinte. And now, colleagues, we have one more item. Dragi colegi, mai avem un punct de pe ordine, pe ordine de zi înainte de pauza de prânz, după aia continuăm la ora 3, vorba de petiția 510 în ceea ce privește cheltuirea nechipzuită a, a anumitor fonduri europene din domeniul uh, uh, rutier. Comisia nu e prezentă, îl avem pe petiționar. Invers. Da, comisia este prezentă. Domnul, doamnă președinte, este foarte greu să intervii înainte de pauză de prânz și după ce a intervenit un comisar european, dar voi fi succint. Este vorba de subcontractanții din contractele rutiere în Polonia, cofinanțat în cadrul FEDER prin programe operaționale în uh, regiunea Silesia. Acești subcontractanți au fost obligați să accepte niște lucrări care depășeau cheltuielile inițial uh, trasate și ei nu au fost declarați ca atare uh, către beneficiari. Și atunci firmele respective au dat faliment, s-au pierdut cam 100 de locuri de muncă în a, acest sens am examinat aceste cazuri pentru că am primit o plângere în anul 2013, dacă nu mă înșel, și ne-am dat seama că există o problemă legată de legislația națională. Adică dreptul european al activităților publice nu fusese încălcat, din potrivă era vorba de uh, relații de drept civil între uh, uh, firma care a contractat și subcontractații respectiv. Am trimis uh, anul acesta, nu, în 2014 am primit o, o scrisoare și apoi am închis cazul respectiv în 2015. Mă refer la reacția la plângerea care ne-a fost trimisă. În cazul contractelor rutiere din Polonia, între 2008 și 2012, am constatat o situație cât se poate de aparte, și anume beneficiarii lucrărilor au cerut să existe contracte subevaluate și au forțat practic firmele subcontractate să suporte pierderile și consecințele respective. Despre asta este vorba în speță. Parlamentul dumneavoastră a, a fost implicată într-un schimb de scrisori uh, cu Comisia Europeană, cu noi, așadar am examinat asta într-un perimetru mai larg, am contactat autoritățile poloneze pentru a înțelege mai bine situația în contextul procedurilor de achiziții publice, le-am cerut uh, să fie mai atenți la drepturile firmelor subcontractate. Astfel, uh, legea s-a schimbat în 2012, imediat după ce s-a constatat situația examinată astăzi și astfel drepturile firmelor subcontractate sunt mai bine uh, protejate și, și extinse, dar Comisia a lansat o procedură de uh, uh, infracțiune în ceea ce privește transpunerea dreptului european în materie de achiziții publice, deci Polonia și-a modificat legislația, astfel subcontractații au fost mai bine și sunt mai bine protejați și contractele sunt mai bine gestionate astăzi. Mai mult decât atât, în perioada actuală de programare m-a obligat autoritățile de gestiune să facă ce trebuie să facă pentru ca capacitatea administrativă a beneficiarilor să poată să fie una care să le permită uh, desfășurarea contractelor. Am pus asta în contextul unei condiționalități extante. Le-am cerut acestora să depună planurile rutiere. Aici autoritatea din Silesia trebuie să o facă și în acele planuri am văzut și am putut să constatăm care este capacitatea acestora de a realiza contracte de tip rutier. Orașul Scoviava, care beneficia de contractul în discuție astăzi, a făcut tot ce a trebuit să facă pentru ca să nu se mai repete situațiile semnalate. Vreau să vă spun că ofertele firmelor uh, ofertele foarte scăzute ca și preț au fost din start eliminate și am vegheat astfel încât uh, totul să fie în regulă pentru a intra în noua perioadă de programare cu aceste contracte. Însă, plângerile acestea vizează încă o dată dreptul și legislația naționale, iar având în vedere subsidiaritatea și gestiunea partajată a fondurilor structurale, Polonia este cea care trebuie să vegheze la aplicarea unor lucruri pe teren. E vorba de obligații contractuale între firma care contractează și uh, firma subcontractată. Cu toate acestea, Comisia a identificat o problemă structurală și uh, a atras atenția asupra nerepetării unor astfel de situații. Procesul s-a încheiat în 2015, însă noi continuăm să monitorizăm cu atenție situația. Și vă mulțumesc. Thank you very much, Iarec. Mulțumesc, Iarec. Mulțumesc. Uh voi fi foarte succint pentru că trebuie să plec la o altă ședință. Unele persoane au avut de suferit din cauza legislației precedente din Polonia și cred că ar trebui să întreprindă demersuri pe lângă autoritățile judiciare naționale. Însă, ce, poate, ce putem face noi este să ținem petiția deschisă și să transmitem o adresă autorităților naționale din Polonia uh, cerându-le să ne explice cum s-a rectificat uh, situația. Înțelegem de la comisie că așa s-a întâmplat, dar poate un răspuns direct uh, către comisia noastră ar fi util. Altcineva, spune președinta, nu? Peter? Sunt de aceeași părere cu colegul meu, însă um, aș contacta Comisia de Specialitate, Comisia Competentă pe Fond, pentru că e o problemă în, de încălcarea tratatelor statele membre, dar pe de altă parte sunt fonduri europene. Nu putem lăsa așadar pe seama terților uh, să structureze aceste domenii importante. Trebuie să ne asigurăm atunci când subcontractantul își face treaba să nu devieze banii, să intre în faliment, după care se încheie toată problema problema rămâne cine a făcut treaba. Cei care își fac treaba nu primesc nimic. E o situație foarte complicată. Dar dacă deja cheltuim bani europeni, măsurile de infrastructură sunt foarte importante. Așadar, același lucru, cum a spus și colegul meu, însă Comisia competentă pe front, cu siguranță, a luat deja în vizor această problemă. Poate colegul meu e ceva mai optimist în ceea ce privește viitorul, dar ar trebui să încercăm să ajutăm persoanele vizate. Mulțumesc. Ok. Um... Președinta, Peter, uh, n-ai fost foarte de ajutor în acest moment în care depășim și timpul. Deci înțeleg și de la Rec și de la tine că ar trebui să păstrăm deschisă această petiție și să transmitem o scrisoare cu solicitări de clarificare către autoritățile poloneze. Vom face acest lucru și apoi uh, vom analiza situația, pentru că e adevărat că uh, tribunalul, uh, națio- instanțele naționale și poate alte instituții naționale sunt responsabile, de fapt. Deci o să facem așa, o să transmitem scrisoarea și o să păstrăm petiția deschisă. Mulțumesc interpreților uh, pentru că au acceptat să mai stea trei minute în plus. Uh, dragi colegi, poftă bună și ne